Guten liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste. Bună dimineața, dragi colegi, stimați oaspeți. Începem cu reuniunea noastră. Vă urez bun venit la reuniunea Comisiei de Control Bugetar. Astăzi avem pe ordinea de zi un workshop pe subiectul o mai bună comunicare a rezultatelor auditurilor. Raportor este Derek Vaughan. Uh, la punctul 1 avem ordinea de zi. Nu mi-a comunicat nimeni dorință de schimbare a ordinii de zi. La punctul 2, um, comunicări ale, președin ale președintei. Vă fac, um, vă transmit, um, vă indic cont news și uh, am să vă spun că suntem în una dintre sălile cele mai uh, friguroase din Parlament Uh, când o să înceapă să-mi clanțene dinții, vă spun că o să punem capăt acestei reuniuni. Uh, vă vorbesc din experiență. Uh, trecem la punctul 3, atelier pe tema modalități de a comunica mai bine cetățenilor, cetățenilor rezultatele cheltuielilor UE. Începem cu um, domnul Lazaru, dar întâi uh, are cuvântul raportorul nostru, Derek Vaughan. Uh, can we just uh, make a minute of silence uh, Putem ține un minut de reculegere în numele jurnalistei asasinate în Bulgaria din cauza anchetelor sale în ceea ce privește eventuale fraude cu fonduri europene. Cred că este al treilea jurnalist asasinat și cred că trebuie să arătăm că nu acceptăm o astfel de situație. Stimată colegă, aș vrea să așteptăm ancheta poliției. Eu sunt uh, dispusă să uh, oricând să facem asta, dar n-aș vrea să ținem un minut de reculegere în fața unei săl goale. Nici nu vreau să um, introducem o tradiție a minutelor de reculegere. Această crimă ne-a tulburat pe noi toți, însă aș prefera să nu fac acum acest minut de reculegere. Aș vrea să continuăm cu programul nostru, ceea ce nu înseamnă că nu ă, putem ă, să facem acest minut de reculegere altcândva. Oricum, astăzi vom discuta punctul ă, la, la reuniunea coordonatorilor. Derek. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să urez bun venit tuturor oaspeților noștri fiecare expert în domeniul său. Sper că vom putea afla multe lucruri în această dimineață. Obiectivul uh, workshopului de azi dimineață este să încercăm să îmbunătățim uh, modul în care înțeleg cetățenii um, bugetul european. Cred că parte din uh, soluție ține de statele membre și de regiuni. Din păcate știm cu toții că um, în statele membre, Uniunea Europeană nu este întotdeauna mm, mm, identificată ca fiind responsabilă pentru toate proiectele pentru care este responsabilă. Și un exemplu cel mai grăitor a fost mm, refer- uh, campania pentru Brexit. A devenit clar în campania electorală că oamenii nu-și dădeau seama ce au finanțat de fapt Uniunea Europeană. Sunt mai multe motive pentru asta. În primul rând, uh, 10-15 ani de titluri negative în ziarele tabloide. Um, aceste ziare au scris um, minciuni despre bugetul european. De asemenea, guvernele um, au o responsabilitate cred, și mă includ și pe mine aici prin, prin faptul că nu cred că am reușit să explic suficient de bine cât din ceea ce fusese finanțat din, uh, în comunitățile lor um, au fost finanțate de UE. De multe ori, când se făceau proiecte în comunități cu fonduri europene, guvernul nu spunea că banii veneau de la UE. Avem un, uh, un uh, proiect în țara Galilor, a finanțat 15.000 de oportunități pentru um, tineri. Și când a fost anunțat, însă s-a spus că e un sistem, un um, proiect al um, guvernului uh, regional, nu uh, finanțat din fonduri europene și cred că există mult mai multe exemple în acest uh, sens. Cred că trebuie să analizăm asta și în viitor. Când vorbim despre viitoarele regulamente pentru fondurile structurale, trebuie să ne asigurăm că regiunile, statele membre spun de unde vin fondurile. În momentul de față, uh, primim o plăcuță micuță și modestă. Deci, pentru următorul program va trebui să ne asigurăm că găsim o cale mai bună pentru a uh, se publica ce se face din fonduri europene. Încă un lucru care trebuie făcut este să ne simplificăm limbajul. Când vorbim despre buget în Parlament, vorbim de CFM, de uh, marje, angajamente, raluri, dar nu prea știe nimeni ce înseamnă asta. Uneori nici colegii din Parlament poate că nu știu ce înseamnă unii dintre acești termeni. Trebuie să simplificăm ce spunem. De asemenea, procesul de descărcare este un element pe care îl analizăm îndeaproape. Însă, nu foarte multă lume știe despre ce e vorba în procesul de descărcare. Când încerc să le explic uh, unor colegi ce este descărcarea, rare ori folosesc uh, cuvântul descărcare, pentru că nimeni nu știe ce înseamnă. Încă un lucru. Vorbim despre procesul de descărcare și de raportul anual al curții de conturi. Prin acesta trebuie să putem explica oamenilor că vorbim despre erori și rată de eroare, nu despre fraudă. Adesea, poate uneori intenționat, oamenii fac Uh, Uh, o confuzie între erori și fraudă. Atrage mult mai multă atenție uh, frauda, dar uh, probabil că frauda este la undeva la 0,9%, ceea ce este mult mai scăzut decât la nivel de state membre. Trebuie să vorbim despre asta și în acest context cu toți avem o responsabilitate um, Comisia, de asemenea, are o responsabilitate în a um, simplifica limbajul. Prietenii noștri de la Curtea de Conturi trebuie și ei să ne ajute. Atitudinea la Curtea de Conturi în momentul de față este cu mult îmbunătățită și ei caută să îmbunătățească uh, lucrurile și modul în care își prezintă activitățile. Cu toții trebuie să facem mult mai mult uh, pentru a simplifica modul în care explicăm bugetul european cetățenilor din Uniunea Europeană. Tocmai de acest am organizat și acest workshop astăzi uh, și am chemat pe experți alături de noi să ne ajute în această sarcină. Mulțumesc foarte mult! Avem un uh, vorbitor uh, principal, domnul Lazaru, din partea Curții de Conturi. Thank you. Concha, Madame Gressler, Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă Gresle, domnule Von, stimați deputați, covorbitori, doamnelor și domnilor. Este o plăcere să vă prezint poziția Curții de Conturi referitor la cum putem mai bine să comunicăm rezultatele uh, fondurilor europene cetățenilor. Curtea de conturi lucrează pentru cetățeni și deci este un subiect important pentru noi, nu numai uh, la Bruxelles, ci și în statele membre. Mâine are loc reuniunea anuală de contact la Dubrovnik. Președintele Curții de Conturi va participa la această uh, reuniune și de aceea nu, va putea fi prezent, nu poate fi prezent astăzi uh, alături uh, de dumneavoastră. Un uh, subiect de discuție este interacțiunea cu cetățenii. Mulțumesc uh, Comisiei Cont pentru oportunitatea de a contribui la acest subiect important. Aș dori să vă citesc din declarația de la Lima, despre care se vorbește și ca fiind standardul internațional pentru autoritățile supreme de audit. În acest standard, uh, auditorii raportează în fața publicului și citez rapoartele vor prezenta faptele și evaluarea lor într-un mod obiectiv, clar și se vor limita la esențial. Formulările din raport vor fi precise și ușor de înțeles. Și instituția supremă de audit va ține cont de punctele de vedere ale organizațiilor de audit. Încheia citatul. Acest citat subliniază nevoia unui limbaj clar și nevoia de a prezenta fapte într-un mod obiectiv, clar și care se concentrează pe fapte. De asemenea, se concentrează pe dreptul de răspuns al celui auditat. Cu alte cuvinte, să fii factual și echilibrat. Să subliniem și succesele și eșecurile. Și să uh, prezentăm publicului cum ne vom îmbunătăți. Nu este întotdeauna ușor. În declarația noastră anuală de asigurare oferim cetățenilor uh, poziția noastră privind situația financiară a UE și despre uh, în ce măsură uh, sunt cheltuite în mod conform uh, fondurile europene. Pentru plăți, uh, am, rezultatele nu au fost atât de pozitive ca uh, pentru venituri, însă uh, au avut loc îmbunătățiri. Vedem însă că accentul este pus pe negativ. Uh, vedem că în unele publicații concluziile noastre nu au fost reflectate în mod adecvat. Asta ne-a făcut să um, uh, încercăm să utilizăm un limbaj mai clar și să spunem că am acordat uh, descărcare. Uh, Uh, chiar um, dacă facem eforturi de comunicare, întotdeauna există riscul unei neînțelegeri. Uh, reacția nu este să. Um, nu trebuie să fie să dezechilibrăm mesajul inițial. Trebuie să. Uh, trebuie ca rapoartele noastre să um, responsabilizeze factorii de decizie nu numai pentru a face lucrurile uh, care sunt corecte, ci pentru a le și face în mod corect. Cheltuirea banilor în mod corect este importantă, însă obținerea de rezultate este esențială. Majoritatea publicațiilor noastre sunt rapoarte speciale uh, care se concentrează pe cheltuirea fondurilor europene. În raportul nostru anual am inclus mai multe informații privind performanța. Considerăm că există oportunități de a îmbunătăți asta și în momentul de față căutăm căi de îmbunătățire. De exemplu, am putea avea o mai bună integrare a rezultatelor și recomandărilor noastre din rapoartele speciale în procesul de descărcare. În perioada de programare viitoare, ce aduce cu sine schimbări uh, la, nivelul, uh, la nivel financiar, dar și de uh, regulamente, vin o, noi oportunități. Um, raportul special privind guvernanța, pe care vi l-am prezentat la finalul lui 2016, include recomandări speciale privind calendarul. În acest uh, proces, rolul diferitelor părți trebuie să fie clar. Comisia execută bugetul, implementează prioritățile și uh, obiectivele stabilite de legiuitor, inclusiv uh, cu um, așteptări clare de rezultat. Comisia trebuie să fie răspunzătoare pentru rezultate. În um, raportul nostru, rolul nostru este să ne prezentăm poziția față de aceste elemente. O mai bună comunicare este una dintre prioritățile mele. În urmă cu câțiva ani, Curtea de Conturi Uh, se uh, vorbea despre sine în rapoarte despre curte um, care își prezenta rezultatele. Asta crea o distanță față de cetățeni. În raportul anual, de exemplu, acum vorbim despre noi, ale noastre și așa mai departe. Este un exemplu de rezultat um, pentru o mai bună um, comunicare. Trebuie să folosim un limbaj clar. Ca auditor trebuie să fim fermi, dar uh, echitabili, constructivi Um, cu atitudine critică, dar și constructivă în funcție de uh, nevoie. Trebuie să ne adaptăm rapoartele la utilizatori care nu sunt experți și să um, le facem mai relevante din punct de vedere al conținutului și din punct de vedere al timpului publicării. Ne asumăm angajamentul să îmbunătățim comunicarea cu cetățenii într-o strânsă colaborare cu Parlamentul European și în special cu această comisie. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule Lazaru. Ne bucurăm că apoi uh, vom discuta și cu șeful de comunicații al curții, care ne va explica cum funcționează uh, mecanismul. Vă mulțumim pentru introducere. Trecem la primul panel, și anume diferența între eforturile de comunicare și percepția cetățenilor. Urez bun venit uh, purtătoarea de cuvânt a Parlamentului European, doamna Van den Broeke. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați membri, pentru ocazia de a mă afla aici și de a discuta un subiect care mi se pare extrem de important. Doamna Gresle și domnul Von pot fi de acord cu ce au spus. Sunt uh, un pic în dezacord cu ce a spus domnul Lazaru, dar asta face lucrurile și mai interesante. Uh, vedeți uh, pe ecrane o prezentare în PowerPoint pe care a trebuit să o facem foarte rapid. Nu știu cum să schimb paginile. Iată. Aici vedeți cele 30 de subiecte care au acoperirea cea mai pozitivă în mass media. ceea ce deja este un lucru bun și uh, sunt lucruri bune care au cea mai uh, mare acoperire. Copyright-ul digital, votul privind Ungaria, premiul Saharov din 2015, omagiul adus fostului cancelar german Helmut Kohl, uh, discursul președintelui Macron, Uh, starea Uniunii, CETA, acordul uh, comercial, uh, geoblocking, geoblocking-ul pentru shoppingul online. Da, puteți să vă faceți deja o idee și vă las să vă mai uitați la această listă dacă doriți. Deci asta e acoperirea media pozitivă. Dar în majoritatea cazurilor, mass media caută conflicte, adoră conflictele. Și asta nu dă întotdeauna o imagine pozitivă, așa cum uh, știți foarte bine. Recent uh, a fost dată o definiție de către un jurnalist foarte inteligent, uh, o, o doamnă care a spus că ceva e o știre, când este neobișnuit și când merită să iei notă de asta, când e despre oameni, când uh, servește pentru a-i verifica pe cei care sunt la putere sau când este relevant pentru societate. Cred că este o, o definiție foarte corectă și o să ne întoarcem la mai târziu, dar vreau să nu uitați. Ce vedeți aici sunt uh, scorurile pentru plenara din aprilie și am cerut această statistică pentru că e o plenară, bineînțeles, Uh, când se, în care se votează descărcarea. Și vedeți că, din nefericire, descărcarea nu e aici. Uh, primul subiect a fost, acoperit de presă a fost discursul președintelui Macron și din nou aici m-aș duce la uh, acoperirea negativă, conflictul și supravegherea celor aflați la putere și bineînțeles subiectul a fost numirea domnului Martin Selmayr în funcția de secretar general al Comisiei Europene. Și aspectul pozitiv pe care îl vedeți pe locul 3 este ajutorul uh, dat uh, soldaților uh, greci luați prizonieri și trimiși în închisoare în Turcia. Și asta este imaginea solidarității europene. Bun, nu se face nicio diferență însă între Parlamentul European și celelalte instituții. Nu vreau să fiu dură. dur aici, dar să știți că oamenii de pe stradă nu fac nicio distinție între Parlamentul European, Comisia Europeană, Consiliu, nici măcar nu știu ce e Consiliul și Comisia. Parlamentul măcar știu ce e, că e mai ușor de recunoscut. Ce vedeți aici este uh, demonstrează că o acoperire neutră nu înseamnă neapărat o acoperire pozitivă. Cel puțin în cazul Selmayr vedeți că tonalitatea a fost una destul de negativă, în timp ce uh, cealaltă abordare e destul de echilibrată și nici negativă, nici pozitivă. Apoi, din nou, pentru a ilustra ce atrage cel mai mult atenția? Acestea sunt întrebările pe care le primim cel mai mult. Întrebările nu se referă la ce se întâmplă în comisii sau în plenară, ci despre salarii, uh, cheltuieli, bani pentru fundațiile politice și partide, statut. Uh, cred că înțelegeți despre ce e vorba. Și uh, ca un comentariu secundar, dați-mi să spun că cel mai mult succes avem atunci când reușim să ținem astfel de subiecte în afara mass media. Deci asta este o introducere. Ce încerc să vă spun? Cred că deja lucrul cel mai important l-am spus definiția știrilor e foarte corectă. Domnul Lazaru a spus că faptele ar trebui să fie prezentate într-un mod clar și uh, echilibrat. Și e păcat că uh, mass media nu dă atenție lucrurilor bune pe care le facem, dar lucrurile bune nu sunt neobișnuite, nu presupun conflict și în cazul Uniunii Europene nu se referă prea des la oameni. Deci astea sunt dificultățile cu care ne confruntăm. Ce încercăm să facem în acest moment și aș fi foarte interesată să aflu opinia uh, celorlalți, noi am încercat să, am început să colaborăm cu Comisia, pentru că nu se face nicio distinție, cum spuneam, în uh, public între Consiliu, Comisie. Încercăm să vedem dacă putem să facem ceva și ne uităm la, și la buget acum ceva care să nu aibă legătură neapărat numai cu faptele. Sigur că trebuie să, nu putem să mințim, trebuie să pornim de la niște fapte, dar să pornim uh, să prezentăm acele fapte într-un mod care, cum să spun, care face apel la creierul reptilian al oamenilor, adică un, uh, la un uh, răspuns mai emoțional care este stârnit și de știrile negative, de conflict, de senzațional, dar încercăm, ne încercăm să ne gândim cum să facem asta în legătură cu modul în care se cheltuie bugetul european. Am făcut un clip scurt care are un oarecare succes. Am făcut acest lucru ca un răspuns direct nu, încercăm să nu abordăm uh, totuși direct anumite acuzații, pentru că uh, dacă facem asta, nu facem decât să întărim și mai mult aceste acuzații. Deci noi ne prefacem că le ignorăm, dar facem ceva diferit. Deci au fost anumite acuzații legate de sesiunile plenare și anume că membrii Parlamentului nu sunt niciodată în plenară și că sunt leneși și că ei mai mult stau la masă. Și am făcut un clip ca să arătăm ce fac uh, MEPI în timpul plenarelor când nu sunt în uh, plenară. Că n-ar fi prea util să stea 4 zile pe săptămână, 10 ore pe zi în plenară. Și ți arată cum membrii sunt în delegații, uh, vorbesc cu Jore și mai departe. De... Bun, noastră știți foarte bine ce faceți, dar încercăm să arătăm aceste lucruri într-un uh, mod care să sugereze faptul că sunteți foarte ocupați, că aveți foarte multe lucruri de făcut pe un timp foarte scurt și acum ne gândim cum să facem ceva similar legat de bugetul european. Dar vă rog să nu uitați, poate nu o să vă placă, dar întotdeauna vom spune adevărul. El va trebui să apeleze însă la emoțiile oamenilor, la creierul reptilian pe care încă toți îl avem uh, în mare parte. Take any questions and I'm very curious to hear. Și o să răspund la întrebări, dar sunt foarte nerăbdătoare să aflu ce au de spus ceilalți membri ai panelului despre asta. Mulțumesc. Are cuvântul uh, domnul Mercade de la Curtea de Conturi. I would like to, uh... Mulțumesc, domnule, doamnă președinte. Aș vrea să... What European Court of Auditors has been trying to do for the... Uh, vreau să vă fac o prezentare scurtă în legătură cu ce a făcut Curtea de Audit în ultimii 4-5 ani pentru a-și îmbunătăți comunicarea și pentru a umple acest gol care există între instituții în general și curte în special, pe de-o parte, și cetățeni pe uh, de altă parte. Natura muncii noastre e percepută ca foarte obscură adesea. Bine, știți că noi suntem la Luxemburg, ceea ce nu ne ajută din punctul ăsta de vedere, pentru că uh, imaginea noastră e că toți suntem numai uh, contabili care facem tot felul de calcule și pe aceea scriem la parte și asta e imaginea pe care o avem. Dacă întrebi uh, cetățeanul obișnuit ce e curtea de audit. Mă rog, pentru cei care știu ce e curtea de audit, pentru că mm, o susțin pe doamna Van den Broek când spune că mulți cetățeni habar n-au ce instituții sunt și nu fac nicio distinție între Parlament, Consiliu, Curte și altele. Așadar, uh, ce a făcut uh, mai întâi curtea? Uh, strategia sa corporatistă pentru perioada curentă cuprinde aspecte de comunicare în centrul său și prin asta vreau să spun că încercăm să identificăm uh, mesaje cheie generale bazate pe uh, constatările noastre din diferite zone de politici și să le aplicăm întregii game de produse pe care le avem ca să avem un efect cât mai mare de levier. De asemenea, încercăm să țintim uh, decizii cheie în ciclu de politici. Politicile noastre trebuie să vină la momentul potrivit ca să aibă un impact și aici putem să mai îmbunătățim lucrurile. De asemenea, vom face eforturi adiționale, așa cum a menționat uh, domnul Lazaru, în a redacta niște raporturi, rapoarte mai scurte și mai uh, clare mai vizuale, ca să fie publicațiile noastre mai accesibile pentru cetățeni. De asemenea, ne concentrăm mai mult pe comunicarea cu mass media și o să revin la asta în câteva momente. Dar, sigur, toate aceste lucruri pot funcționa dacă se fac în combinație cu o bună alegere a subiectelor, mai ales când e vorba de rapoarte. Aceste subiecte trebuie să corespundă mai bine cu preocupările audienței în general. Și atunci când am făcut uh, asta, am văzut deja o creștere a publicității oferite uh, rapoartelor noastre speciale. Un lucru pe care am încep, început să-l facem este să avem un portofoliu de produse mai mare, dincolo de produsele noastre standard, care sunt evident rapoartele anuale speciale și avize, am dezvoltat uh, noi produse care sunt uh, mai mult bazate pe analiză. Și o să vă dau trei exemple aici uh, pe imagine. Mai întâi, uh, așa anumită analiza mm, a peisajului, deci a, a, acumulăm toate cunoștințele pe care, le-am, pe care le avem pe un subiect anume și adesea dintr-o perspectivă multisectorială. Pe ultimul pe care l-am publicat, ultimul pe care l-am publicat este cel dedicat energiei și climei. După aceea, documente de informare, briefing papers, care se Uh, referă la cadrul financiar multianual sau la simplificarea coeziunii și după aceea uh, produse uh, de analiză de caz care evident țintesc chestiuni foarte specifice. Am făcut un astfel de studiu referitor la reducerea cu 5% a personalului în instituțiile europene. Toate aceste rapoarte tind să fie clare, concise, într-o limbă ușor de înțeles Bine, această ultimă afirmație este uh, mai, un lucru de dorit și ar trebui să fie realizat, dar nu e ușor în toate rapoartele să realizeze această ușurință de a înțelege. Și un lucru pe care l-am uh, realizat foarte rapid este că avem vârfuri de interes public atunci când uh, publicăm rapoarte speciale. Rapoartele se manifestă mai ales din partea mass media atunci când sunt subiecte care îi interesează pe cetățeni mai direct. De exemplu, calitatea aerului este un raport care vine în curând sau drepturile pasagerilor. Sunt sigur că astea vor avea un impact foarte mare, dar între aceste publicații am realizat că există o, un gol, că nu se întâmplă nimic. Între aceste publicații Uh, suntem uh, un pic blocați. Deci acum un an am uh, pornit acest proiect care reprezintă de fapt un efort de a comunica de-a lungul ciclului de viață al unei sarcini de audio. Deci să avem practic un dialog mai, mai uh, constant și am încercat să eliminăm și abordarea uh, unică bună la toate cu mass media. Deci am încercat să avem aceste activități de promovare care să ne crească prezența media și uh, ca să stimulăm mass media să folosească mai bine materialele pe care le furnizăm. Uh, ce facem acum? Pentru majoritatea sarcinilor, tascurilor pe care le avem, facem anunțuri. Deci la începutul unui audit facem un anunț și în același timp publicăm ceea ce numim document de background privind uh, tascurile stabilite deci pe baza unor informații factuale uh, adunate în timpul planningului de audit. Sigur că nu uh, uh, dăm o imagine în avans a rezultatele auditului, vom spune, spunem doar despre ce va fi vorba în audit. Și în relația noastră cu Consiliul și cu Parlamentul încercăm uh, să o facem mai publică, uh, prin, uh, în special prin uh, mediile de socializare. Și evident publicăm și cercetări interne, uh, rapoarte de uh, politici și mai departe, o să mă întorc la ele mai târziu. Așadar, o prezență mai echilibrată în mass media este ceea ce am încercat să obținem și rezultatele arată că unele dintre aceste documente se bucură de o atenție la fel de mare uh, cât și rapoartele speciale. Asta cere diverse formate și canale de comunicare. Ai nev- trebuie să țintești mai bine conținutul, trebuie să extragi informația care este țintită corect. Uh, în al doilea rând, am dezvoltat o strategie de publicații electronice, deci practic ne-am adaptat uh, formatele la uh, device-uri mobile, HTML, deci ca oamenii să aibă un acces cât mai rapid și mai ușor la rapoartele noastre. Avem un nou instrument de comunicare corporatistă, sistemul de management al stakeholderilor, deci o bază de date în care putem ținti foarte bine sus, uh, de, cei pe care le țin, trimitem rapoartele noastre. Și avem și un newsletter care dă o prezentare generală a tot ce s-a întâmplat în luna anterioară. Cred că principalul nostru efort acum uh, trebuie să se concentreze pe mediile de socializare. Creșterea în importanța acestora este de netăgăduit uh, și am încercat să inițial să comunicăm numai prin presă, dar am văzut acum că mare parte din opinia publică se formează pe mediile de socializare, LinkedIn, Twitter, Facebook și mai departe. Deci uh, sunt noi oportunități de comunicare. Totuși, provocarea aici este că trebuie să țintești mai bine, să planifici mai bine și să optimizezi conținutul. Trebuie să decizi ce informație să dai pe ce rețea și când nu e întotdeauna ușor și ți ia foarte mult timp să faci asta. De asemenea, postările trebuie să fie rapide, să atragă atenția, un video scurt, un grafic, pentru că uh, ocazia de a atrage atenția pe acest tip de uh, medii e foarte scurtă. Și întotdeauna e mai bine să faci legătura cu oamenii decât să folosești uh, concepte abstracte. O față umană e mult mai atrăgătoare întotdeauna. Așadar, interacțiunea cu publicul, cum facem asta? Trebuie să avem uh, mailbox-uri funcționale uh, la care oamenii să trimită întrebări și noi să oferim informații. De asemenea, facem studii, cum a fost uh, uh menționat, uh, care, studii care ne ajută să interacționăm uh, cu cetățenii și vedem de asemenea că publica sfera publică e uh, mai puțin dezvoltată la nivelul statelor membre și trebuie să ne concentrăm la nivelul statelor membre. Și avem o problemă cu mediul uh, multilingv. Asta e un lucru pe care trebuie să-l luăm în considerare și trebuie să facem uh, eforturi să ajungem la audiențe naționale, la publicul național într-un mod serios și asta e o provocare. Dar înainte de toate, conținutul contează. Deci mesajele trebuie să fie bazate pe uh, concluziile auditului, să fie bazate pe fapte și pe informații corecte și, în fine, uh, să nu uităm că fake news e o mare amenințare. Fenomenul acesta e o mare amenințare și trebuie să-l ținem sub control și să luptăm cu el. Cred că, în general, uh, principalul mesaj este că trebuie să generăm emoție prin intermediul unor uh, știri care contează pentru cetățeni. Vă mulțumesc pentru atenție. Ja, herzlichen Dank. Es ist doch schön. Am mulțumesc foarte mult. Se pare că toată lumea se confruntă cu aceeași problemă. Acum uh, urmează cineva din cealaltă tabără, domnul Shipton de la Media Wales. Vă urăm bun venit și aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bună ziua și bună dimineața tuturor. Sper să mă înșel. Însă, având în vedere țara din uh, care vin eu, s-ar putea să fie o contribuție chiar uh, lăudabilă. Titlul uh, acestei discuții de astăzi ar putea să ne facă să înțelegem că problema și soluția sa sunt aspecte de natură pur tehnică. Cred că înseamnă a înțelege greșit situația. Nu există uh, un deficit, o lacună când vine vorba de comunicarea între UE și cetățeni. E o adevărată prăpastie. Referendumul la Brexit a arătat că există o lipsă totală de comunicare, fie directă sau indirectă, între instituțiile UE și publicul britanic. Nu e un fenomen care datează de ieri de azi, ci e un fenomen care s-a acumulat de-a lungul anilor. În calitate de ziarist din țara Galilor, Percepția mea este într-adevăr filtrată de realitatea britanică, însă, indiferent de eforturile de comunicare, cred că acestea uh, s-au filtrat în cele din urmă, generând o eurofobie în Marea Britanie. Situația, cred, asemănătoare și în alte țări. Indiferent de comunicarea uh, emisă de instituțiile, instituțiile europene de referitoare la cheltuielile depuse, cheltuieli care în ultimii ani au susținut numeroase locuri de muncă, dar care nu s-au bucurat de o bună primire. În timp ce percepția din Marea Britanie referitor la UE a fost a unor uh, birocrați de palat care stau comozi uh, în turnul lor de fildeș, în timp ce uh, creează regulamente și legislație tot mai complexă pentru a îngreuna viața cetățenilor de rând. Acest gol de comunicare a fost umplut de ziare care se opun proiectului european, cât și a unor forțe obscure care au făcut astfel încât uh, informații denaturate să fie trimise direct la conturile de socializare ale cetățenilor. Cum s-a putut întâmpla atât de simplu? Uh, cum s-a putut întâmpla toate acestea atât de simplu? E vorba de o obsesie mai degrabă a Uniunii Europene referită la modul propriu de funcționare mai degrabă decât o dorință de a comunica. Până și o persoană ca mine care crede că Uniunea Europeană are mai multe avantaje decât dezavantaje, ar fi greu, i-ar fi greu să găsească o explicație, un punct favorabil pentru pagina de internet a instituțiilor europene. Idealismul fondatorilor și claritatea mesajului pe care cu siguranță ar fi, ar fi dorit să-l transmită s-a pierdut pe măsură ce structura Uniunii Europene s-a, a luat forma sa actuală. Proiectul Uniunii nu are niciun sens fără această ambiție idealistă. Bugetul Uniunii Europene vizează un nivel de competențe tot mai sporit, încurajând prosperitatea și implică inevitabil supravegherea tehnocratică. Însă, viața cetățenilor ar trebui să stea în, în centru, să se afle în centrul eforturilor de comunicare. Mult prea adesea oamenii nu au înțeles de ce fondurile s-au cheltuit așa cum s-au cheltuit. Și cred că asta se întâmplă din motive structurale inerente funcționării Uniunii Europene. Rolul politicienilor este acela de a crea politică și rolul funcționarilor de a aplica. De obicei, există un guvern ales pe baza unui program electoral. Când e vorba de o coaliție, atunci elementele mai multor programe electorale se vor îmbina pentru a forma un program de guvernare politicienii din partidele de la guvernare dau instrucțiuni guvernului referitor la cum să pună în aplicare acest program electoral, cel puțin așa stau lucrurile în teorie. Însă, instituțiile Uniunii Europene nu funcționează în acest fel. Nu există un guvern sau partid de la guvernare. Iată de ce e foarte simplu să se ajungă la un guvern tehnocratic, rece, lipsit de pasiune. Există riscul ca managerii să preia conducerea pentru ca, în acest fel, să nu îndepărteze o parte din grupurile care au semnat ceea ce va fi oricum și va rămâne un buget compromis. Mesajul cheie care ar trebui să fie transmis nu va fi transmis. În schimb, obiectivul deciziilor de buget se va pierde în vorbele la care se recurge pentru a nu jigni pe nimeni în vremuri de populism tot mai sporit, după părerea mea, reprezintă o atitudine periculos de irresponsabilă. Există oameni care, sincer, vor să destabilizeze Europa pentru că reglementările pe care le pune în, în uh, favoarea economiei și a mediului înconjurător e mm, contrară intereselor lor. E contrară intereselor lor. Acești oameni vor umple golul de comunicare lăsat de instituțiile europene mult prea absorbit de propria activitate. Nu putem permite continuarea acestei situații. Oricine are legătură cu proiectul european trebuie să facă un efort pentru a îmbunătăți viața cetățenilor și pentru a găsi o cale de a, de a transmite mesajele cheie într-un mod mult mai eficace. Din păcate, e prea târziu pentru Marea Britanie, deși speranța mare ultima. Trebuie să operăm o schimbare de paradigmă, să nu ne mai limităm la detaliile tehnice, să le lăsăm deoparte, să pornim, în schimb, de la premiza că vreți să-i convingeți pe cetățenii Uniunii Europene că acțiunile dumneavoastră sunt motivate de dorința de a face schimbări sociale clare. Nimeni eh, aflat fie în tabăra de stânga sau de dreapta spectrului politic nu va putea contra, contrazice acest argument. Trebuie să transmitem aceste mesaje că unui public cât mai amplu. Marea majoritate a cetățenilor europeni nici măcar nu se gândesc la intra pe e, paginile de internet ale instituțiilor. Majoritatea celor care au încercat să facă acest lucru au constatat cum aceste pagini sunt depășite, pentru că ele au fost concepute de birocrați UE pentru birocrați UE, cu premiza că oamenii de rând vor intra pe această pagină de internet dacă sunt birocrați, dacă caută un loc de muncă sau dacă pur și simplu sunt nebuni. E mult mai simplu să discute cu alți oameni pentru a-și domni informațiile. Iată de ce um, facilitarea lecturii acestor pagini de internet uh, reprezintă un pas util. And of course. Um, At present, announcements made by La ora actuală, anunțurile instituțiilor UE se asemănă mai mult cu comunicatul unui dictator pe moarte decât mesaje importante menite să transforme viața a milioane de cetățeni. Comunicările pe internet referitoare la deciziile bugetare ar trebui să fie întotdeauna mult mai uh, ușor de citit. Pare Evident, însă având în vedere starea actuală a paginilor de internet, trebuie să precizăm acest lucru. În loc să vorbim de limitarea libertății presei, care va duce la cenzură, la acuzații de cenzură în cele din urmă, cel mai bine e să vă transmiteți mesajul uh, încercând să-i convingeți pe cetățeni uh, că veți miza pe mai bună utilizare a fondurilor, evitați vorbele goale și recurgeți la un limbaj pe care le înțelege și un copil de 10 ani. Concentrați-vă pe impactul pe care bugetul va avea asupra IMM-urilor și comunităților. Concentrați-vă pe acele exemple pe care, cu care se pot identifica și cetățenii de rând. Haideți să-i vedem pe eurodeputați vorbind cu pasiune despre ce doresc să realizeze pentru regiunile din care vin. Toate aceste materiale trebuie transmise la un public cât mai amplu, cu ajutorul eurodeputaților și cu ajutorul rețelelor politice naționale la care au acces. Una din criticile cele mai pertinente eh, la care recurge tabăra eurofobă din Marea Britanie este de a prezenta Bruxelles-ul ca în loc de a reprezenta întreaga Uniune Europeană, instituțiile formează un fel de entitate kafkiană izolată de cetățeni care sunt conduși dintr-o fortăreață inexpugnabilă, imposibil de tras la răspundere. Această imagine este de asemenea agravată de opacitatea care planează asupra cheltuielilor și uh, banilor de care beneficiază eurodeputații. Cum pot cetățenii să aibă încredere în bugetul UE când uh, deputații nu pot justifica cu o factură cheltuielile pe care uh, le fac. Recent s-a pierdut, uh, jurnaliștii au pierdut o cauză în fața CEJ care ar fi putut aduce mai multă transparență. S-a constatat că existau 249, cel puțin 249 de birouri fantomă ale deputaților. Dezvăluiri de acest gen dăunează teribil um, opiniei publice și imaginii, dăunează teribil imaginii Uniunii Europene. Aceasta este una din cele mai grave amenințări la adresa Uniunii Europene de la întemeierea sa. Îmbunătățirea comunicării UE este esențială pentru că, în caz contrar, excelentă activitatea pe care o depune va fi subminată și năruită de cei care îi se opun. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă mulțumim pentru această prezentare. Cred că mai putem uh, discuta despre Brexit cu toții, oricum pe aici pe acolo mai uh, discutăm despre Brexit, iată de ce prezentarea dumneavoastră a fost deosebită, deosebit de interesantă în acest punct de vedere. Îi dau cuvântul doamnei Sundberg acum. Mulțumesc, doamnă președinte, uh, mulțumesc pentru invitația la acest uh, workshop. Um, Departamentul de Servicii Media, Parlamentul European, oferă Uh, cooperează cu presa și cu statele membre, oferind uh, informații. De asemenea, uh, avem ofițeri de presă în delegațiile Parlamentului European în statele membre. De asemenea, cooperăm cu jurnaliști, inclusiv din state terțe. În pregătirea acestui workshop am discutat cu ofițerii noștri de presă din statele membre, statele membre dintr-o perspectivă nord, sud, est, vest le-am uh, adresat trei întrebări. Ce fel de nivel și uh, tip de acoperire în, uh, există în presa națională pe subiectul cheltuielilor europene? Care sunt informațiile pe care le caută jurnaliștii? Informațiile sunt accesibile și care sunt concluziile și recomandările dumneavoastră? Am să încep de la sud și voi merge în sus. Spania mass media, um, acoperirea în mass media este destul de bună și din punct de vedere regional. Însă nu este vorba despre controlarea uh, cheltuielilor UE de cele mai multe ori, este vorba de nivelul cheltuielilor și de multe ori se vorbește despre uh, cadrul financiar multianual, despre salariile și indemnizațiile deputaților. Sunt predominante exemplele negative, după cum au spus și alții și de cele mai multe ori se vorbește despre măsuri luate de comisie uh, față de administrațiile naționale. Există informație, dar nu este ușor de găsit. Um, eu intuiesc aici că există prea multă informație și nu știu cum să o găsească pe cea bună sau ce să aleagă din ea. Este dificil să obții informații de la administrațiile naționale. Uh, din partea ofițerului de presă o dorință ar fi acces mai bun la informații pentru a le da jurnaliștilor, uh, baze de date pentru a analiza datele, instrumente online pentru a ilustra proiectele finanțate din fonduri europene, indiferent de tipul uh, de fond. Că ne uităm la Portugalia, o imagine similară, o bună acoperire în mass media, însă discutat în același timp bugetul, cu CFM-ul uh, și cu salarii, salariile și indemnizațiile deputaților. Um, acoperirea este întotdeauna din, dintr-o perspectivă națională și se referă mai ales la nivelul finanțării și aici cred că avem de-a face cu bugetul și cu cadrul, um, cadrul financiar multianual și eventuale reducere ale acesteia. Uh, deputații activi și vizibili sunt uh, foarte utili, am mai auzit despre asta, mai multe, uh, un acces mai bun la informații. Tabeluri, Excel, pentru a analiza datele, un instrument online și așa mai departe. Îmi cer scuze. Dacă mergem în centrul Europei, Polonia, acoperirea în mass media limitată, în același, de asemenea inclusă în aceeași categorie CFM, salariile și indemnizațiile deputaților. Nivelul de finanțare este predominant în momentul în care există uh, articole în presă, însă eficiența cheltuirii fondurilor este rare ori pusă sub semnul întrebării uh, de către mass media. Polonia are membri active, curții de conturi, ceea ce este foarte util. Bulgaria. Um, puține articole, dar știrile negative sunt predominante, se referă mai ales la rata de absorpție și la fraudă. După cum am, s-a spus și în această dimineață, um, iată, e, e riscant să scrii despre fondurile europene pentru că, iată, am aflat despre moartea uh, jurnalistei din Bulgaria. Există însă uh, articole sau știri despre uh, fondurile care contribuie la schimbări vizibile. Bineînțeles, din nou, uh, informații mai accesibile ar fi utile. Dacă mergem în Finlanda acum, de asemenea, Danemarca și Suedia le includ tot aici, pentru că răspunsul din partea colegilor a fost cam același foarte puțină acoperire, mai ales este vorba de controlul cheltuierii, fonduri, cheltuierii fondurilor, e ceva complicat de comunicat. Când se scrie despre asta, se vorbește despre nivelul fondurilor și eventuale reduceri, deci din nou CFM-ul, bugetul. Rare ori se vorbește despre utilizarea concretă a fondurilor. Percepția publică, mai ales colegul din Finlanda a spus că oamenii se așteaptă ca banii să fie cheltuiți într-un mod corect. Întrebările privind fondurile europene sunt uh, adresate mai degrabă Ministerului de Finanțe la nivel național sau Comisiei Europene, însă, încă o dată, un mesaj cheie din partea colegilor, informații accesibile, grafice, cifre, um, tabeluri Excel. Trecem peste Danemarca și Suedia pentru că sunt similare. Un exemplu de Uh, știre, când um, Comisia de Control Bugetar a fost în Ungaria. Să vă dau câteva cifre din, uh, de la unitatea noastră de informații media. 67 de articole s-au scris între 14 și 25 septembrie 2017 uh, pe online, dar și printat și imprimat în cele mai importante publicații din stat și dacă excludem la surs, dacă extindem uh, la alte surse, uh, se a, a, numărul știrilor s-a dublat. Care sunt concluziile? Procesul de control bugetar și de cheltuirea fondurilor europene este dificil de comunicat. Cheltuirea fondurilor europene este de multe ori uh, legată de CFM sau de salariile și indemnizațiile deputaților. Modul în care este reprezentat în mass media acest subiect variază între contribuitorii neți și uh, beneficiarii neți. Comunicarea și vizibilitatea uh, către cetățenii europeni uh, este atât de importantă să li se spună că fondurile europene chiar um, schimbă ceva în viața lor. Încă o dată, foarte important, informația trebuie să fie accesibilă. Sunt prea multe informații. Informațiile trebuie să fie ușor de accesat, ușor de citit, astfel încât să poată fi utilizate într-un mod eficient. Mulțumesc! Acum avem timp 10 minute pentru întrebări și răspunsuri. A fost foarte interesant. Aș avea câteva observații. Eu, de meserie, sunt jurnalist și trebuie să vă spun că m-a uimește oarecum sau mă afectează modul în care jurnaliștii vor să stabilească agenda. Deci ei stabilesc uh, subiectele, dar și conținuturile, asta mă deranjează. Eu combat, lucrez la combaterea uh, corupției și mă sună și îmi spune, nu îmi spuneți mie de un caz de corupție sau un caz de fraudă sau uh, jurnaliști care mă sună și îmi spun Uh, puteți să veniți la mine în emisiune dacă spuneți asta și asta. Mi se pare inacceptabil. Deci, mă deranjează modul în care jurnaliștii ne impun cum trebuie să ne facem treaba. În primul rând. În al doilea rând, indemnizațiile deputaților. Ați vorbit și noastră din uh, Țara Galilor despre asta. La noi, în Germania, există o hotărâre a curții um, constituționale care spune că nu pot fi controlate cheltuielile deputaților din cauza mandatului liber. Noi suntem un, mand- un uh, parlament multinațional cu uh, o administrație uh, multinațională. Când lu- lu- uh, când am, am lucrat cu o uh, colaboratoare freelance pentru uh, anchetele mele și uh, ea nu a fost plătită șase luni de zile pentru că Parlamentul vrea să știe exact pentru ce o plăteam. nu cred că cauzele unice de fraudă pot fi rezolvate prin, prin transparență. Am văzut asta în Marea Britanie, s-au publicat uh, indemnizațiile și toate articolele care au fost publicate după aceea au dus mai mult la o destabilizare a politicii și a democrației britanice. Avem de-a face cu administrație, o administrare adecvată a fondurilor. Sunt anumite reguli, uh, avem ordine în fonduri. Asta către uh, domnul Johnson. Apoi, am văzut că uh, pe Facebook aveți vreo 2000 de uh, follower și pe Twitter vreo 7000. Mai e loc de mai bine. Nici măcar experții nu mai pot urmări toate rapoartele pentru că um, sunt prea multe uh, și uneori lipsește și calitatea. Când spuneți că trebuie făcut mai mult pentru rețelele sociale, din follower, probabil două treimi sunt din instituțiile UE. Dacă eu vă dau like dumneavoastră și dumneavoastră îmi dați like mie, n-am câștigat nimic. Deci, unde putem comunica într-adevăr cu oamenii? Și pentru Parlament mi s-a părut foarte interesant ce ați spus. 30 uh, cele mai negative știri uh, uh, m-ar interesa să le văd. Cele mai pozitive în 2018. Drepturile de autor. ce este această sumă de 13 milioane când vorbiți despre circulație? Și având în vedere întreaga Europa, nici nu pot să zic că sunt uh, foarte impresionată. Atât din partea mea. Colega Ayala Sender. Sí, muchísimas gracias, presidenta. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Înainte de toate vreau să le mulțumesc uh, invitațiilor noștri pentru prezentările lor. De multă vreme solicitasem să se îmbunătățească felul în care se comunică rezultatele activității Tribunalului de Conturi, având în vedere mai ales relația noastră de cooperare cu Curtea de Conturi. Întotdeauna aveam impresia că, în primul rând, titlurile rapoartelor spuneau un lucru ca să nu intrăm în uh, aspectele scandaloase, comunicările, comunicatele de presă, um, notele de subsol chiar uh, fusese selecționate cu atenție pentru a avea un impact uh, nu neapărat scandalos, dar alarmant, aș spune. După care când intram în realitatea auditurilor, cu alte cuvinte, datele concrete, recomandările, concluziile, constatam adesea că distanța între titlu și conținut era considerabilă, ca să nu mai vorbim acum de comunicatele de presă. E adevărat că în uh, relația noastră cu tribunalul, cu Curtea de Conturi, avem uh, acel argument că dacă în loc de 28 de membri ai Curții de Conturi ar exista un comitet executiv mai reprezentativ, deși nu național, cu siguranță o parte din acele probleme s-ar uh, reduce. Asta e cel puțin una din concluziile mele. Oricum, în numai dialogul intensiv, situația s-a îmbunătățit tot mai mult titlu, comunicatele de presă și conținutul uh, sunt mai convergente. În prezentarea dumneavoastră, când vorbeați de combaterea știrilor false, minciunilor, cu alte cuvinte, ați lăsat totul un pic destul de vag. Aș vrea să știu ce putem face mai concret pentru a combate minciunile care uh, se prezintă și distorsionează realitatea. Și dacă tot s-a văzut de încăr- da, s-a vorbit de încărcătura emoțională, știm cu toții, însă dacă vorbim de, emo- de emoții care sunt consecințele acestora, mai ales dacă se emoționează întregi popoare uh, sub oblăduirea unui lider uh, precis. Aș vrea să știu dacă mm, ne îndreptăm mai degrabă înspre iluminism și gândire rațională sau ne îndreptăm mai degrabă înspre uh, un emoționalism și o gândire din burtă, practic, care pe mine, sincer, mă înspăimântă. Îi mulțumesc domnului Shipton, care are situația de față un studiu de caz concret, pentru că am trăit cu toții referendumul și minciunile vehiculate atunci acum dumneavoastră ca reprezentant al uh, taberei de comunicare, pentru că aveți dreptate, noi politicienii ar trebui să creăm uh, un limbaj care să fie ușor de înțeles de cetățeni și de multe ori însă ne e greu și asta printre altele pentru că lucrăm cu un filtru dublu, un filtru local și regional, național, după care când trebuie să explicăm ce facem, a trebuit uh, am fost nevoiți de multe ori să combatem mesajele venite din afară. Nu e neapărat vina noastră, e o explicație la care curg eu adesea pentru a explica cum putem comunica mai bine. Și în cele din urmă, comunicanții creează comunicarea. Iată de ce aș vrea să ne spuneți mai bine în ce fel corespondenții britanici din UE, care știau foarte bine că se vehicula o minciune referitor la ce urma să se întâmple după referendum, cum au lucrat și cum uh, am fi putut noi, instituțiile, să-i ajutăm. Pentru că e ușor să spui că vina cade pe umerii Bruxelului, dar uh, de multe ori e greu să accepti că răspunderea e și altundeva. Doamnă Sundberg, văd că dumneavoastră ați anchetat mai degrabă pe la periferie Portugalia, Spania, Finlanda, Danemarca, Suedia și Polonia și Bulgaria. Da, da, sunt întrebările pe care vreau să le fac. Sunt țări unde, de, în anumite din aceste țări, unde populismul uh, e în ascensiune. În schimb, în fotografiile pe care le-ați prezentat sunt din presa britanică, franceză și germană. Nu apare nici uh, o poză din presa poloneză, de pildă. Apare aici uh, doi polonezi, trei britanici și trei francezi. Poate că ar fi o idee bună ca fotografiile să fie ceva mai variate și aș vrea să știu de ce ați ales o opțiune și nu alta. Mulțumesc. Colegul Von. Yeah, thank you, Chair. My first question as well is to Mrs. Mulțumesc. Prima întrebare pentru doamna Sandberg și despre discuțiile cu birourile de informare din statele membre. Considerați din uh, ce ați descoperit noastră că există o diferență între țările care sunt uh, beneficiari neți ale fondurilor europene și țările care sunt contributori neți? Pentru că există o uh, imagine că unii ar vrea doar să se cheltuiască banii mai cu atenție, pe când alții ar vrea doar să primească în continuare fonduri. Și a doua întrebare e legată de propriul website al Parlamentului European. Și o întrebare și pentru doamna Van den Broek și pentru doamna Sander. Cum a spus domnul Sheplin uh, uh, site-ul Parlamentului nu e nemaipomenit, nu e chiar ușor accesibil uh, informația. O mai schimbăm, sigur, dar poate că ultima schimbare a, a răutățit lucrurile. Deci, ce fel de analiză are loc? Uh, ne uităm la câți accesează pagina, încercăm să vedem cum putem să îmbunătățim pagina, pentru că e foarte dificil altfel pentru noi să comunicăm uh, cu orice organizație dacă website-ul uh, e prost făcut, pentru că e primul punct de contact cu cetățenii. Vă rog să răspundeți. Da, mulțumesc uh, foarte mult uh, să răspund la întrebările la care e mai ușor de răspuns. 13 milioane sunt abonamente la Uh, instituții media, deci nu includ uh, mediile de socializare online. Începește știrile negative, vă pot, pot oferi aceste informații în uh, împreună cu alte informații pe care să vi le ofer mai târziu. Și acum ca să-i răspund doamne Ayala Sander, cum luptăm cu fake news? Asta încearcă să facă departamentul meu împreună cu Comisia și cu Uh, Stratcom uh, cu uh, structura de la Serviciul de Acțiune Externă. Pentru că am constatat că oamenii nu fac diferența. Deci există o poveste negativă care apare în toate aceste știri. Deci totul costă prea mult, banii sunt luați și puși în propriile buzunare, birocratic și chestii prostești care nu au nu ajută oamenii. Și dacă vă uitați la aceste fake news, uh, deci ele toate se bazează pe aceste tipuri de narațiune negativă. Deci împreună cu Comisia încercăm să vedem cum să contracarăm aceste chestiuni și discuțiile bugetare vor fi o idee. De asemenea, uh, îi rog pe colegii din Parlament să aibă grijă cum uh, scriu anumite lucruri. De exemplu, într-un contract de leasing pentru o mașină nu scrieți limuzină, pentru că altfel oamenii o să creadă că e, chiar e o limuzină de aia cu șase roți și nu o mașină normală. De... Cum spuneam mai devreme, e mai bine să nu ataci direct ceva, pentru că după aceea intri în cadrul logic al uh, dezinformării și al acestei uh, știri care dezinformează. Uh, cel puțin cu corespondenții din Bruxelles am construit o bună rețea și încercăm să corectăm lucrurile și știu că în viitor trebuie să verifice lucrurile cu noi și asta se întâmplă foarte mult. Uh, ca să răspund domnului Shipton parțial, uh, la un anumit moment am abandonat mass media britanică pentru că nu era nicio modalitate prin care să transmită informații corecte și normale către The Sun, Daily Mail sau Daily Express. Sunt un pic uh, uimită de criticile domnului Shipton și ca să-i răspund și domnului Von, dacă vă uitați la website-ul inițial, acesta este updatat tot timpul, nu vreau să uh, mă refer neapărat la partea de comisii și așa mai departe, dar portalul de intrare este cât se poate de prietenos cu utilizatorii și uh, Vreau să spuneți că majoritatea oamenilor se duc uh, pe website prin uh, medii de socializare sau prin mail. Uh, deci nu, se, nu scriu adresa website-ului, ci dau click pe un link din Twitter sau din altă sursă. Cam așa se întâmplă lucrurile. Începește emoțiile. Cred că am spus acest lucru. Exact asta căutăm. La sfârșitul lunii trecute am organizat o conferință a fact-checkerilor și a fost acolo și un uh, Uh, neurolog care a făcut tot felul de cercetări experimentale și ne-a arătat, ne-a demonstrat cum și oameni cu capacități analitice foarte ridicate, bun, nu o să vă dau toate detaliile, deci chiar și aceste persoane, atunci când primesc informații incorrecte, dar care merg în direcția credințelor lor, uh, capacitatea lor analitică scade. Ei sunt mult mai uh, uh, dispuși să accepte informații incorrecte de la persoane pe care le cunosc sau în direct, care merg în direcția uh, gândirilor. Uh, cred că am acoperit majoritatea întrebărilor. Da? Mulțumesc. Da, mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi în ce privește uh, cei care ne urmăresc pe Facebook și pe mediile de socializare. Prima problemă e foarte clar că suntem într-o strategie, în mijlocul unei strategii de dezvoltare a mediilor de socializare. Suntem și am, am devenit mai prezenți în ultimul an și avem followeri care vin direct din uh, instituții. Cred că asta e normal și natural. Totuși, uh, prin modul în care alegem subiectele și prin modul în care ne-am dezvoltat strategia și programul de lucru, am identificat multe subiecte care sunt uh, în uh, uh, centrul preocupării cetățenilor. Uh, am pregătit un raport acum câteva săptămâni în legătură cu calitatea aerului. Și asta a dus la o creștere cu 30% a celor care ne urmăreau pe Facebook. Sigur, suntem încă la sfârșit și sunt absolut sigur că nu toți sunt de la instituții și în legătură cu briefingurile de presă. Facem cu uh, briefinguri cu presă, dar facem și cu stakeholderii, cu oamenii care sunt activi în diferite domenii de politici în care este activă și Uniunea Europeană. Și vedem că ei ne urmăresc și când încep să ne urmărească, toți oamenii care sunt implicați alături de ei încep să ne urmărească. Și mi se pare interesant pentru că 40% din traficul uh, de pe website-ul nostru vine direct din Facebook. Deci mediile de socializare sunt inevitabile și comunicarea cu presa se face în cea mai mare parte pe Twitter. Uh, se dezvoltă aceste lucruri, durează și ca timp și care e nevoie de multe resurse. Uh, de asta am vorbit în, în prezentarea mea despre adaptarea strategiei la aceste noi uh, ținte. Și un lucru foarte dificil și delicat. Acesta mă duce la întrebarea doamnei Ayala Sender despre titlurile pe care cred că le-ați văzut uh, recent. Uh, ați văzut că am reușit să ne îmbunătățim foarte mult situația cu aceste titluri. Cred că asta are legătură și cu eforturile noastre pe Facebook, unde trebuie să avem grijă ce mesaje vrem să transmitem. Încercăm să transmitem mesaje cheie. Asta e, e miezul strategiei noastre de comunicare. Și, în fine, uh, problema fake news. Pentru moment, eu nu cred că există... Uh, bun, Facebook-ul încearcă și el să lupte cu, cu fake news-ul, dar fake news-ul a existat întotdeauna și odată cu mediile de socializare, fake news-ul a devenit instant, este mult mai eficient, mult mai puternic. De-am fost victimele fake news de mulți ani. Publicam uh, raportul anual și publicam rata de eroare și asta era asociată automat cu frauda și uh, jurnaliștii spuneau 4% din 150 de miliarde e fraudă, bani pierduți. a dura foarte mult timp împreună cu Comisia să facem FAQ-uri, Mythbuster, deci să, să, să schimbăm acest lucru și mai avem de lucrat cu asta. Dar cred că singurul mod prin care poți să previi asta este să explici, să ai o atitudine foarte pedagogică și de câte ori ai văzut o, o știre falsă, un fake news, să o ataci cu informații corecte și cu obiectivitate și cu realitate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Shipton. Cred că e foarte important să nu submină, subestimăm impactul uh, preocupărilor pe care le au cetățenii europeni în legătură cu uh, câștigurile membrilor. Așa cum a spus doamna președinte, acum vreo 10 ani a fost un mare scandal legat de cheltuielile membrilor din Parlamentul Britanic. Dar de-a lungul anilor, s-au exprimat multe preocupări și în legătură cu abuzul uh, acestor uh, plăți de către membrii Parlamentului European. Mi-aduc aminte că acum câțiva ani a fost un membru austri- austriac, dacă nu mă înșel, care filma alți colegi care semnau la Strasburg uh, lista de prezență și pe aceea plecau, numai ca să-și ia indemnizația zilnică. Și asta evident că a picat foarte prost și e un, de fapt e un un cadou pe care îl facem celor care se opun instituțiilor și Uniunii și mulți ani la rând această chestiune a fost exploatată. Știu că astăzi încă mai sunt membri care nu participă foarte des la ședințe, dar se duc la Strasburg ca să ia banii. Și ironic, uh, este că cei mai răi din punctul ăsta de vedere sunt cei care se opun Uniunii Europene ca instituție. Da, uh, când apar astfel de uh, știri, oamenii nu fac legătura cu faptul că persoana respectivă e dintr-un anumit partid politic, persoana care abuzează sistemul. Uh, ei tind să creadă că mulți membri fac asta și cred că e important să fim complet transparenți și să se întărească procedurile și uh, pentru că sunt partide politice care fac mare efortul să fie transparente, să-și publice cheltuielile și dar sunt și altele care nu fac asta. În ce privește combaterea atitudinii negative a unor uh, instituții media, recunosc că este o provocare uriașă pentru că acest uh, spirit negativ durează de foarte multă vreme și uh, nu e vorba doar de niște jurnaliști care caută o, o, o știre zemoasă, ca să zicem așa, gustoasă, ci e vorba de proprietari care au propria lor agendă politică și care din motive legate de afacerile lor, de interesele lor de afaceri vor să iasă din Uniunea Europeană pentru că nu le place creșterea, de exemplu, a numărului de reglementări financiare. Ei vor să poată să țină în continuare bani în conturi offshore, să nu plătească impozite și uh, cred că nu trebuie să subestimăm răutatea acestor oameni și mm, limitele a ce sunt dispuși să facă pentru a distruge Uniunea Europeană. Și cred că pentru a combate asta este o, o, o, o combinație de lucruri. Trebuie să fim proactivi, trebuie să uh, spunem uh, lucrurile bune pe care le face Uniunea Europeană și pentru asta uh, deci asta nu e o chestiune legată doar de instituțiile europene care uh, scriu mesaje pe Twitter sau uh, pe website-uri, ci e vorba despre folosirea rețelelor politice ale membrilor Parlamentului ca să ajungă mai uh, direct la comunitățile pe care le servește și să le explice că această schemă care creează atât de multe locuri de muncă într-o anumită zonă, să zicem, este finanțată într-o mare parte de Uniunea Europeană. Domnul Von s-a referit, referit la un exemplu similar mai devreme. Uh, există o atitudine oarecum defensivă din partea instituțiilor europene și din partea tuturor celor asociați cu Uniunea Europeană. Uh, este acceptat faptul că cei care se opun Uniunii Europene sunt cumva în avangardă, sunt, pe, sunt în avantaj. Dar cred că trebuie să-i atacăm pe acești oameni, uh, în ghilimele, și să fim foarte proactivi în a transmite cât mai multe mesaje proactive și pozitive în legătură cu chestiuni care îi preocupă pe cetățenii europeni, crearea de locuri de muncă și așa mai departe. Acestea sunt vitale pentru economiile uh, popor, uh, țărilor membre și n-am văzut suficientă voință de a face asta din partea instituțiilor și din partea politicienilor. Ei de multe ori sunt blocați în birocrație și trebuie să se elibereze de asta. Probabil asta e prea târziu pentru Marea Britanie, dar pentru restul Europei, restul Europei se putea întâmpla lucruri similare dacă nu apare o atitudine mai proactivă și mai pozitivă. Vă mulțumim pentru aceste cuvinte. Doamna Sandberg, vă rog. Mulțumesc la întrebarea domnului Von Uh, să răspund. Diferența este că, uh, evident, beneficiarii neti sunt uh, preocupați de nivelul de finanțare primit, dar la fel, dacă vă uitați la Suedia și Finlanda, în aceste țări sunt regiuni care primesc uh, Uh, foarte multe fonduri, deși țările în general sunt uh, contributori neți. Deci uh, și, pentru, și pe ei interesează fondurile. Dar sigur, există diferențe între uh, durii bugetari și uh, cei care primesc bani. Deci Suedia și Finlanda, într-adevăr, sunt printre duri. Deci, probabil că contribuția la bugetul european e o preocupare. Nivelul acestei preocupări e o preocupare și apare în în uh, materialele mass media. Sper că v-am reușit să vă răspund la întrebare. La a doua întrebare, am făcut un pic uh, această abordare cu periferia expre, pentru că geografia contează, Germania, țările de jos, Franța, știm tot timpul ce se întâmplă în ele. Dar m-a interesat să mă uit mai mult spre periferia Uniunii și nu făceam diferență între predominanța euroscepticilor sau a pro-europenilor. În legătură cu imaginea, am cer scuze, a fost doar o o greșeală, n-a fost intenția mea, era o imagine din ziarul respectiv, data viitoare o să folosesc alta. Mulțumesc foarte mult pentru aceste contribuții. Vă suntem foarte util. Acum trebuie să organizăm rapid uh, tranziția la următorul grup de discuție, deoarece vorbitorii deja sunt în sală și doresc să îi uh, rog pe următorii invitați să vină să-și ocupe locurile aici la prezidiu. Vă rog. herzlich willkommen. Vă bun venit. Machen weiter mit dem Trecem mai departe la cel de-al doilea grup de discuție. Doresc să-i urez bun venit doamnei Sanchez Barueco din uh, Bilbao. Primiți de îndată cuvântul, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație de a vorbi astăzi aici. Principalele mele puncte de discuție se aliniază practic la cele deja prezentate astăzi. Ideea nu e să înțelegem concepte dificile legate de buget, precum rata erorilor, descărcarea de gestiune, cum le deosebim, ci dacă le putem transpune în cuvinte simple, astfel încât ele să fie înțelese, dar nu numai, ci și um, acceptate, astfel încât cetățenii să aibă încredere în ele. E vorba de copiii noștri, mamele noastre, acei care vor vota la alegerile de anul viitor Oare acești oameni știu uh, toate aspectele complicate ale finanțelor naționale? Cu siguranță nu. Le pasă? Nu. De ce? Pentru că au încredere în sistem. Când vine vorba de Uniunea Europeană, însă, a comunica aspectele financiare către a rare ori o poveste de succes. Uh, mult prea adesea să pun accentul pe latura negativă, decât pe cea pozitivă, se comunică toate acele aspecte negative. La nivel național, realizările UE nu sunt comunicate pentru că fondurile bine cheltuite nu contribuie la vânzarea zarelor. În primul rând, cred că nu ar trebui să ne concentrăm pe educarea cetățenilor, ci pe consolidarea, crearea și consolidarea încrederii publice. Instituțiile ar trebui să profite de ocazie pentru a crea o punte de legătură cu cetățenii. Până acum, media era un fel de filtru, decidea care era aspectul de comunicare care merita să fie transmis mai departe. Astăzi însă cetățenii își obțin informațiile tot mai puțin din presă și tot mai mult de pe platformele de socializare. Iată de ce instituțiile pot prelua din nou controlul asupra mesajului pe care doresc să-l transmită cetățenilor, însă această nouă atitudine presupune o schimbare de cultură, mai ales în ce privește răspunderea financiară a instituțiilor. Aici vorbesc în num- ca observator financiar, uh, ca observator extern al răspunderii financiare instituționale, am realizat recent un sondaj în ce privește practicile instituționale financiare ale instituțiilor și am rezumat aici principalele strategii pe care cred eu că instituțiile financiare ar putea să le pună în aplicare. E vorba de patru domenii. În primul rând, conștientizare, sinergie, diversificare și extindere. Când mă refer la conștientizare, Vreau să spun că toate instituțiile financiare au un mandat juridic, au o misiune, dar foarte puține au o viziune. Așa cum spune uh, basmul referitor la cei trei uh, meșteri, doar unul dintre ei credea că construiește o catedrală. Ca să facem o analogie, foarte puține sunt instituțiile care afirmă că clar că contribuie la sporirea încrederii cetățenilor în gestionarea uh, bugetului public al UE. Un exemplu în acest sens este Curtea de Conturi, care afirmă că este apărătorul intereselor financiare ale cetățenilor Uniunii. În uh, sondaj, respondenții au spus că singurul actor uh, implicat era Parlamentul, nu cetățenii. Prea puțin participanți la sondaj au considerat că, instituții, că instituțiile UE erau relevante pentru viața lor de zi cu zi. În al doilea rând, un domeniu important reprezintă sinergia. De multe ori, uh, instituțiile lucrează în mod uh, izolat. Curtea, curțile de conturi au rețelele lor, procurorii publici de asemenea. Mult uh, prea rare ori mesajele se comunică la nivel transversal între diferitele compartimente. Dacă mai adăugăm uh, la această um, ecuație variabila unei agende oculte, um, amestecul este unul exploziv. E important uh, ca instituțiile să dobândească, să devină mai vizibile în fața cetățenilor. Scandalurile de corupție sau de proastă gestiune a fondurilor pot provoca la nivel național demisia unui ministru sau prăbușirea unui guvern, însă la nivelul Uniunii Europene întreg edificiul se prăbușește, devine o problemă sistemică atunci când cetățenii își pierd încrederea în instituții. Ar trebui să evităm uh, tentația de a profita la nivel instituțional de pe urma oricărei situații. Eu aș, aș recomanda așadar evitarea unor titluri mult prea dornice să atragă clicuri din partea cetățenilor. În continuare, diversificarea, o a treia strategie, preluarea controlului uh, asupra mesajului implică răspunderea de a atrage un public tot mai amplu la ora actuală, auditorii nu mai comunică doar cu alți auditori, ci contextul actual presupune comunicarea cu un public cât mai variat. Public care nu e prost, nu e vorba aici de simplificarea mesajului. Mesajul nu ar trebui să fie simplist, ci ar trebui să fie clar, mai creativ, mai multe filme interactive, mai multe povești care să explice datele. De asemenea, trebuie să revizuim structura instituțională menită să facă față provocărilor de comunicare cu opinia publică. Am analizat structura instituțională în instituțiile de răspundere financiară și am constatat că, în mod surprinzător, având în vedere noile provocări, foarte puține resurse sunt alocate comunicării instituționale în anumite instituții financiare naționale, acest capitol e de acest capitol e responsabilă o singură persoană care abordează relațiile cu presa, parlamentul, întreținerea paginii web, chiar biblioteca. Ultima observație, O comunicare mai bună cu cetățenii ar putea rezulta în urma diversificării partenerilor uh, de dialog. Instituțiile ar avea de câștigat dacă ar implica cercetători, universități, think tank-uri într-un mod mai regulat. Această abordare prezintă anumite avantaje. Noi, cercetătorii, avem un angajament profund față de promovarea valorilor democratice unde guvernanța și încrederea opiniei publice ocupă o poziție fruntașă. Putem uh, contribui la o comunicare obiectivă prin publicații de, uh, pe diferite platforme. În acest fel putem contribui la readucerea și redobândirea încrederii în instituții. De asemenea, noi putem promova încrederea critică în cetățenii viitori ai UE pentru că am uh, pregătit uh, studenți, i-am educat de secole. Contribuim, prin urmare, la reducerea expunerilor la știri false. De asemenea, pentru că lucrăm în instituții multidisciplinare, putem da o mână de ajutor în uh, crearea unei punți de legătură între diferitele compartamente, compartimente ale mm, instituțiilor, pentru că colegii mei, fie de la audit, fie de la tehnologia blockchain, eh, se află doar la un telefon distanță. În acest fel am creat un cadru mult mai stabil pentru dialog. La ora actuală, structura de cercetare, structura în care se desfășoară cercetarea, uh, ne obligă, ne constrâng să ne limităm la publicațiile tradiționale de cercetare care nu sunt accesibile cetățenilor de rând. Iată, practic, contribuția mea la acest atelier. Vă mulțumesc. Thank you, uh, Professor, for uh, explaining to us the, the role uh, of researchers. Vă mulțumesc că ne-ați explicat rolul uh, cercetătorilor. Urmează acum domnul Rumpf, uh, ofițer de presă al OECD. Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte. Vă mulțumesc uh, pentru această introducere. Eu mi-am început cariera profesională în urmă cu 20 de ani ca asistent la această comisie, așa că mă bucur să mă aflu încă o dată alături de dumneavoastră. Acum am să vă comunic despre experiența OECD, cum uh, comunicăm, uh, cum transmitem mesajul și pentru a ne alinia practic la ideea dumneavoastră cum puteți transmite mai bine bugetul european cetățenilor. La OECD nu discutăm atât de mult de încrederea în aspectele financiare, avem un mandat amplu, după cum poate bine știți. Vedem cum putem corecta percepția opiniei publice vis-a-vis -vis de diferite domenii de politică. E vorba de domenii foarte variate, începând de la învățământ, sănătate, până la ocuparea forței de muncă sau politici economice. Dacă aruncați o privire referitor la felul în care ne deosebim în calitate ca organizație care comunică, încercăm să uh, comunicăm acele date uh, relevante pentru opinia publică, încercăm să oferim tabele comparative, să oferim informații emblematice referitor la performanța economică a statelor membre și uh, cercetări uh, legate de bune practici, analizăm bunele practici pentru a vedea ce funcționează și ce nu. Uh, în ce privește comunicarea cu opinia publică, tocmai indicatorii, aceste date sunt uh, principala valoare de care dispunem când e vorba de transmiterea mesajului. Suntem percepuți ca o sursă fiabilă și asta pentru că îi furnizăm opiniei publice informații relevante, relevante având în vedere întrebările lor, din punctul de vedere al strategiei de comunicare, s-a tot vorbit despre platforme de socializare, despre filmulețe, despre internet. Eu sunt de părere că comunicarea prin canalele tradiționale, cel puțin pentru o instituție ca a noastră, reprezintă și astăzi cea mai bună cale de transmitere a informațiilor. Avem și un cont pe Twitter cu aproape jumătate de milion de abonați. Se bucură așadar de un anumit succes, însă dacă uh, vrem să vedem dacă oamenii înțeleg ce facem noi, e pentru că au aflat asta din mass media e valabil atât pentru cetățenii de rând, cât și pentru publicul nostru țintă de factor de decizie. Când primesc un telefon, poți să-mi trimiți un raport, nu îl uh, trimitem uh, pentru că cineva a aflat de pe Twitter de acest raport, ci pentru că a citit undeva în mass media. Comunicarea prin uh, mass media e în continuare importantă și va continua să joace un rol prioritar, așa că trebuie să vedeți cum puteți uh, gestiona relația cu jurnaliștii. Pentru că vă permite contactul cu opinia publică, cu cetățenii. Acum, dacă vă gândiți la provocarea cu care vă confruntați și întrebarea pe care aveați pentru cel de-al doilea grup de discuție, cum puteți furniza date concrete menite să corecteze imaginea pe care o au uh, oamenii. Nu cred că întrebarea e formulată neapărat cum trebuie. Mai degrabă, cred că e vorba de un anumit tip de date, de informații pe care oamenii le iau da bună și care, da gata și care sunt uh, datele sistemice pe care ați dori să le oferiți? Ați dori, de pildă, să oferiți informații cum că frauda nu e un fenomen predominant în uh, cheltuielile UE sau să furnizați uh, informații că finanțarea de la bugetul UE dă roade. Însă, percepția majorității cetățenilor este că Există aceste uh, credințe, uh, idei preexistente, anecdote pe care le întâlnim în mass media, adesea referitoare la fraudă și surse de încredere, uh, surse în care am mai multă încredere decât, informațiile pe care le prime, decât în informațiile pe care le primești de la Bruxelles. Cred că reflectă mai bine provocările cu care ne confruntăm ca organizație internațională? Cum putem să-i ajutăm pe cetățeni să înțeleagă informațiile sistematice pe care le prezentați atât comisia dumneavoastră cât și curtea de conturi atunci când încercați să le spuneți oamenilor. Am analizat acest aspect dintr-un punct de vedere foarte amplu, după care puteți spune, da, s-ar putea să existe un caz de fraudă, așa cum se întâmplă peste tot, însă, pe ansamblu, sistemul funcționează bine. Pentru a transmite acest mesaj, aici încerc să fac o paralelă cu activitatea noastră de la OECD. Trebuie să abordați în primul rând trei aspecte. Mesajul, uh, mesagerul, cât și prezentarea. În ce context, în ce cadru se prezintă mesajul. Când vine vorba de mesaj, noi, organizația noastră, când ne descurcăm bine atunci când atacăm practic convingerile bine ancorate ale uh, cetățenilor. Dacă, de pildă, cred că sistemul lor de învățământ e cel mai bun, îi facem să se gândească de două ori. Poate, într-adevăr, situația nu e chiar așa. Când vine vorba de fondurile UE, uh, există presupunerea că riscul de fraudă este mult mai mare decât la nivel național. Ei bine, trebuie să abordezi această problemă. Nu poți să convingi pe oameni uh, că lucrurile sunt altfel dacă nu discuți despre asta. Un lucru pe care îl vedem confirmat uh, în datele noastre. Trebuie să fii transparent când vine vorba de datele, de sursele tale și de metodologia aplicată și trebuie să fii deschis la contestări. Dacă luăm studiile PISA, cred că doar cu literatura publicată în spațiul germanofon ai putea uh, să scrii o carte cu toate studiile publicate. De-a lungul anilor am uh, consolidat încrederea în activitatea cercetătorilor, în publicații, și am răspuns la toate criticile pe care le-am uh, primit. Singurul fel în care puteți comunica e prin date și va trebui să fiți transparent când vine vorba de sursele dumneavoastră. Un alt punct care cred că e important pentru dumneavoastră când vine vorba de mesaje e să căutați o validare din afară. Am văzut că Curtea de Conturi are un sistem, uh, are un sistem, are un sistem de verificare uh, între omologi. Este foarte bine pentru că ne vedem că Curtea de Conturi își face treaba bine. Această validare externă joacă un rol important Mesajul trebuie să aibă autoritatea necesară, trebuie să fie neutru, mesagerul, ce scuze, trebuie să aibă autoritatea necesară, să fie neutru și să uh, dea dovadă de integritate. Un uh, raport referitor la proasta a fondurilor instituțiilor europene, firește că are consecințe negative oamenii au încredere într-un mesaj dacă au încredere în oamenii din spatele mesajului. Este un aspect foarte important. Iată de ce este important să vă prezentați drept o organizație fiabilă. Și în ultimul rând, dacă e vorba de prezentare și încadrare, aici sunt două aspecte care trebuie abordate. Primul a fost deja discutat pe îndelete în prezentările anterioare. Dacă iau ambii actori, Curtea de Conturi și Comisia Cont, dumneavoastră trebuie să vă asigurați că banii sunt cheltuiți cum trebuie, însă trebuie să echilibrați acest mesaj cu povești, exemple concrete de succes, cazuri unde finanțarea de la UE a făcut o deosebire. Să puteți mergeți, să mergeți chiar mai departe, unde rezultate pozitive au putut fi atinse doar cu ajutorul contribuției de la UE. Nu e de ajuns să spuneți, da, avem toți acești bani pe care putem să cheltuim pentru a ajuta pe oameni și să schimbăm lucrurile. Cred că dacă priviți uh, cum stau lucrurile în multe țări, trebuie să arătați că toate acestea au fost posibile doar cu ajutorul UE. În acest fel ați ridica mizele și mai mult. Cel de-al doilea aspect, mai ales având în vedere cele două instituții despre care discutăm astăzi, este foarte important să prezentați drept un avocat al contribuabililor UE. Pentru că asta sunteți. Sunteți instituția care apără contribuabilii UE și banii contribuabililor reprezintă o parte importantă. Am vorbit uh, aici despre alegerea limbajului, despre formulare. Poate merg chiar uh, prea departe, dar formularea resurse proprii nu prea sunt convins că există ceva drept uh, resurse proprii. Sunt banii contribuabililor, sunt cheltuiți la mai multe niveluri, la nivelul UE, la nivelul național, la nivel regional sau la nivel local, dar sunt banii lor. Și cred că toată lumea ar trebui să se pună în situația cetățenilor și să spună, iată ce facem, dăm dovadă de maximă răspundere, și ne asigurăm că banii sunt cheltuiți așa cum trebuie. Bine, am să fiu foarte succint, da, am cam întins un pic. Câteva propuneri concrete. Un uh, dialog uh, regulat cu uh, jurnaliștii referitor la auditarea bugetului, metodologie și descoperiri. Iată ce facem frecvent la OECD, această comunicare de fundal. Uh, să comunicați mai mult despre aspectele concrete, cum funcționează bugetul, cum, um, care sunt rezultatele um, alocărilor bugetare, interacțiunea cu cetățenii prin întrebări, documente, alimentarea unui dialog. Atât. Mulțumesc, m-am cam întins, dar cer scuze. Dau cuvântul următorului vorbitor. Mulțumesc, da. Cred că uh, unele lucruri au fost foarte relevante. Bun venit uh, ofițerului de presă din partea uh, comisiei. Vă dau cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc pentru invitație, mulțumesc uh, și vicepreședintelui pentru invitație. Pot să mă refer la multe lucruri um, care au fost puse în ultima oră sau pot să fiu de acord cu multe dintre acestea. Eu voi începe cu provocările. Mi se pare că există trei. Întâi, miturile și uh, concepțiile greșite cu care ne confruntăm, apoi o problemă generală uh, în toate, buget, în toate um, domeniile, inclusiv bugetul, și anume că veștile bune de fapt nu sunt știri și încă o provocare și anume faptul că uh, Trebuie să depășim dezbaterea națională care um, este prezentată ca un joc cu sumă zero în care dacă unii câștigă, ceilalți pierd și invers. Este în uh, dezavantajul cetățenilor. Întâi, miturile. Vedem că bugetul european este învăluit de mit, este um, înconjurat de idei preconcepute greșite Majoritatea banilor merg în administrație, auditorii uh, nu uh, acceptă conturile și bugetul este umplut de fraudă. Bineînțeles, adevărul este diferit. Majoritatea bugetului merge uh, către finanțări pentru regiuni, fermieri, studenți, cercetători, orașe, acolo merg banii. Și, de fapt, auditorii deja de 11 ani uh, ne acordă descărcarea. Și da, există fraudă, dar este o parte microscopică din uh, întregul buget european și atunci când este fraudă, recuperăm banii. Este o provocare cu care ne confruntăm cu toții, Parlamentul, Curtea de Conturi și, bineînțeles, și noi, și anume de a corecta aceste concepții greșite. Există un alt tip uh, de, uh, de preconcepții. Ce cred cetățenii că face bugetul european? Iată un exemplu dintr-un sondaj uh, german. Vedem ce cred uh, cetățenii că se face cu fondurile europene. 13% agricultură, tot așa politică regională, educație și cercetare 18%, politică externă 10%, mediu și schimbări climatice apoi um, lupta împotriva terorismului și securității. Asta cred ei că este și asta consider că ar trebui să fie, însă realitatea, știți foarte bine, este diferită. Acolo merg banii, conform propunerii actuale. Deci, iată, un obstacol pe care trebuie să-l depășim. Și al treilea tip de concepție greșită este referitor la uh, mărimea bugetului. Toată lumea crede că este un buget enorm, dar de fapt nu este adevărat este, corespunde cu o ceașcă de cafea pe zi pentru fiecare cetățean. Asta comunicăm și pe Twitter. Nu vă pot uh, arăta asta pentru că trebuie să dai click cu mouse-ul pe imagine și eu nu am un mouse. Dar uh, trebuie să vă uh, gândiți că în acea ceașcă de cafea um, sunt imagini animate. Încă un exemplu. Buget, acest an, bugetul anual comparat cu cheltuielile din statele membre și cu venitul național brut uh, în statele UE28. Acestea sunt unele provocări. O altă provocare. Jurnaliștii nu scriu despre știrile, despre veștile bune. Veștile bune nu sunt demne de scris știri despre ele. Un exemplu, știre pozitivă. Curtea Europeană de Conturi um, a aprobat conturile UE pentru a 11-a oară la rând. Am publicat un comunicat de presă, probabil unul dintre cel mai puțin citite comunicate de presă, probabil unul dintre comunicatele de presă despre care s-a scris cel mai puțin, pentru că nimănui nu-i pasă că Curtea de Conturi a spus că pentru a 11-a oară la rând bugetul european e în regulă. Niciun uh, jurnalist nu va scrie despre asta. Despre ce va scrie? Despre asta. Acuzații de fraudă și risipă pentru uh, um, când UE dă bani mai, mai repede decât uh, statele îi pot cheltui. Este un exemplu care are trei ani și n-am mai văzut în ultimii doi ani uh, astfel de titluri. Poate că este o um, cauză a eforturilor noastre de, um, o urmare a eforturilor noastre de a explica mai bine lucrurile. Dar iată cum uh, se văd lucrurile. Uh, Uh, mai degrabă se scrie despre elementele negative decât despre cele pozitive și exemplul acesta este reprezentativ. Și mai e o problemă. Asta. Nu e ușor de explicat bugetul european. Când ajungi la o dezbatere națională, ajungi la câștigători și perdanți. Așa se vorbește despre bugetul european uh, în statele uh, la nivel național. Avem câștigătorii, și perdanții, beneficiarii neți și contribuabilii neți. Este, neți. este bineînțeles, o, un mod foarte uh, greșit de a analiza bugetul, pentru că ignoră beneficiile aduse de uh, fonduri dincolo de bani în sine. Voi vorbi despre asta, dar uh, mai uh, trebuie să parcurgem uh, câteva etape înainte. Ce facem deci în acest sens? Trebuie să corectăm uh, concepțiile greșite, să spulberăm unele mituri. Un exemplu, comisarul nostru a pus mesaje pe Twitter și a scris un uh, um, a scris pe blogul său despre informații incorrecte. Uh, se vorbise, se vorbise despre uh, bani din buget care rămăseseră neutilizați, ar fi fost foarte mult. Dar, de fapt, era vorba de bani care erau alocați, dar încă nu fuseseră cheltuiți. E normal, când ai un buget pe mai mulți ani, Uh, cu proiecte care se desfășoară de-a lungul mai multor ani, bineînțeles, va exista un moment în timp când nu toți banii vor fi cheltuiți, dar asta nu este negativ, este ceva pozitiv. Deci comisarul nostru a transmis mesaje pe Twitter și pe blog. Mai există un exemplu pe care nu l-am uh, pe slide, dar un uh, politician la nivel înalt dintr-un stat membru care a spus m-am săturat să trimit atâția bani la Bruxelles în fiecare an pentru că în fiecare an țara mea trimite, nu știu, 20 de miliarde de euro la Bruxelles. Este o exagerare, nu, erau vorba de, nu era vorba de 20, erau între 12 și 13, dar a fost important să răspundem. Oare am avut același efect noi cei care am spus 12 uh, cu persoana care a spus 20? Nu sunt sigur. Dar uneori pur și simplu trebuie să uh, Uh, publici faptele corecte și cifrele corecte, sperând că vor fi preluate. Încă un lucru pe care încercăm să-l facem. Să spunem uh, povești uh, pozitive, proiecte concrete. Încercăm să folosim și un limbaj mai clar. Este ceva despre care au vorbit cei din grupul de discuții anterior. Este um, un argument foarte bun, ne luptăm cu propriul nostru jargon în fiecare zi. Nu știu dacă câștigăm lupta, dar cert e că încercăm. Avem o bază de, dată cu, de baze de date cu proiecte concrete în statele membre și nu numai, în care oamenii pot să vadă exact ce facem și apoi, ce facem uh, referitor la această dezbatere privind câștigătorii și perdanții? Ce putem face aici? Încercăm să arătăm cetățenii pe ce se cheltuie banii. Prioritățile pe care le propunem, uh, vrem să arătăm că le aduc valoare adăugată, nu numai cele din uh, țările beneficiari neți. Aici vedeți ce este propus pentru următorul cadru financiar multianual, vedeți unde propunem creșterea fondurilor, Uh, mediu, protecția frontierelor și așa mai departe. Asta nu este ceva ce va fi în beneficiul cuiva, dar nu și altui, altcuiva. Vedeți uh, același lucru și în alt mod prezentat. M-ar interesa acum, din partea unui beneficiar net, cum uh, cheltuiala pentru migrație și protecția frontierelor este nu mai în avantajul uh, beneficiarilor neți, dar nu și a contribuabililor neți. Este vorba de bunuri publice care sunt în beneficiul tuturor statelor membre și nu se poate face o distincție la nivelul acestor beneficii între uh, cei care uh, sunt contribuitori neți și cei care sunt beneficiari neți. Nu mai este inutilă această diferențiere. Cum acționăm? Ați, s-a vorbit despre, țintă, încerc, despre țintire. Încercăm să îi atingem pe cetățeni cât mai bine, încercăm să îi vizăm pe beneficiari. Uh, ei sunt uh, ceea ce numim third party endorsers, deci cei care ne, părți terțe care ne sprijină. Ei au uh, rolul de a explica, de exemplu, de ce finanțarea pe care au primit-o creează locuri de muncă sau protejează mediul. Mulți beneficiari sunt timizi în a spune că uh, cu bani europeni proiectul lor este viabil. Unor trebuie să-i forțești să-și pună uh, afișul pe clădire. E destul de absurd și vedem asta destul de des. Deci, beneficiarii sunt un vector important pentru comunicare. Statele membre, bineînțeles, am menționat dezbaterea politică. Nu putem noi să facem treaba politicienilor, bineînțeles, Parlamentul European compus din politicieni are o capacitate foarte bună de a influența dezbaterea în statele membre. Știu că asta se întâmplă, dar și politicienii de la nivel național trebuie să se facă mai puternic auziți în acest sens. Și mai ales pentru Parlamentul European, uh, cred că trebuie să încercăm împreună să arătăm că bugetul european aduce valoare pentru electorat. <clears throat> Instrumentele, foarte pe scurt. S-a vorbit despre briefingul de presă de la mijlocul zilei. Este ceea ce facem în fiecare zi. Încercăm să explicăm lucruri jurnaliștilor, materiale de presă, dar, bineînțeles, prezență în rețelele sociale, bloguri, dar și la conferințe, cum este cea privind uh, bugetul european pentru viitor, ce va avea loc vineri. Și sperăm că veți putea participa. O ultimă observație din partea mea este că uh, suntem <laughs> în aceeași barcă, uh, acest uh, panel uh, arată foarte bine acest lucru. Deci, mm, am să mă opresc aici. Iată, Road to Sibiu, calea către Sibiu, unde vom ajunge numai dacă îi luăm și pe cetățeni cu noi. Mulțumesc, domnul Miguel de la El Pais. Hola, buenos días. Muchas gracias, presidenta. Soy Bernardo de Miguel, del diario El País, delegat. Bună ziua! Sunt jurnalist la ziarul El País, correspondiente aici la Bruxelles. Când a fost rugat să iau cuvântul și să vorbesc despre bugete și comunicare, m-am gândit că nu sunt eu persoana cea mai potrivită uh, pentru că n-am scris foarte multe lucruri despre bugete în toți anii de când sunt aici la Bruxelles Uh, și după aceea m-am mai gândit și am decis că este de fapt un subiect foarte interesant pentru jurnaliști și că ar trebui să fim mai uh, atenți ah, și mai interesați de bugete. Așadar mă bucur să mă aflu aici. Am uh, auzit despre probleme legate de acoperire mediatică defectuoasă, concentrată pe eh, storiuri negative. Unul dintre motivele pentru această situație este că e vorba de un buget foarte predictibil. Uh, e, 80% din el este stabilit de la început. E, nu există prea mult eh, loc de întors, ca să spunem așa. Nu există posibilități de a flexibiliza prea mult bugetul. De asemenea, trebuie să ținem seama de conflictul din fiecare an dintre Parlament și Consiliu, dar vorbim despre cifre minore care sunt discutate în fiecare an și asta nu generează foarte mult interes din partea mass media. Și un al treilea lucru, nu există niciun fel de consecințe politice reale la nivel național la nivel național, bugetul uh, bugetul național, când se discută bugetul național, dacă el nu se aprobă, asta poate duce la căderea guvernului și la convocarea de noi alegeri. Știm că există probleme practice dacă sunt întârzieri în aprobarea bugetului, plățile uh, întârzie și mai departe, dar uh, reacția nu e prea Uh, puternică la asta. Asta începește lipsa de acoperire. Apoi uh, începește acoperirea jurnalistică defectuoasă. Pot spune că aceleași probleme pot apărea în alte părți. Uh, e la fel ca și cu industria alimentară, care nu apare la știri decât atunci când e o problemă cu fluxul alimentar de, toxinfecții și așa mai departe, sau când e o problemă cu un produs. Și atunci primim uh, uh, mai multe informații. La fel este și gândiți-vă că în uh, uh, industria aviatică spune că 98% din zborurile sunt extrem de sigure, dar uh, uh nu primim asemenea informații din alte părți și, și în niciun caz din partea instituțiilor europene, pentru că, așa cum se spune în engleză, good news is no news, adică veștile bune nu sunt știri. Uh, oamenii în general sunt interesați de lucruri neobișnuite. Uh, și bun sau poate de știri bune de genul uh, s-a descoperit un medicament extraordinar de eficient. La fel, uh, același principiu se aplică parlamentelor naționale și Parlamentului European. Dacă vă uitați la uh, presa din țările noastre, subiectele sunt scandaluri, corupție, fraudă. Și acum, trecând mai departe la sugestiile mele, cum putem îmbunătăți comunicarea? Cred că există specialiști aici și nu consider că sunt eu un expert în comunicare, dar ce sugestii aș putea să fac? Uh, uh, cred că trebuie să avem uh, coerență în mesajele transmise. Adesea noi, jurnaliștii, vedem o lipsă de coerență. Primim comunicate care vorbesc despre bugetul pe 2019 și despre concentrarea pe migrație și după aceea primim uh, uh, altă comunicare în care totul uh, se spune că ținta este fondurile pentru tineret și după aceea vedem cifre foarte mici, procente foarte mici alocate. Deci poate că Ținta intenționată pentru astfel de comunicări ă, sunt țările din Sud ă, care au probleme cu refugiații din Turcia și din Iordania și care ă, își pun întrebarea unde sunt toți banii ăștia, s-au blocat pe undeva pe drum și n-au mai ajuns la noi și apoi ce facem cu mesajele care trebuie transmise Nordului Europei acolo mesajele trebuie să fie de genul nu vă faceți griji, sumele sunt foarte mici, banii pe care îi cheltuim pentru aceste probleme sunt sunt foarte puțini. Nu vă faceți griji. Cred că aceste două tipuri de mesaje sunt nu numai contradictorii, dar sunt și contraproductive și trebuie să vă gândiți ce efect au ele asupra opiniei publice, fie că e vorba de eurosceptici uh, sau nu. D- da, dacă sunt eurosceptici, atunci Uh, oamenii o să spună că Bruselul are prea mulți bani și cheltuie prea mulți bani, îi rosește, în timp ce cei care sunt pro-europeni vor fi frustrați pentru că vor spune că așteptările lor nu sunt îndeplinite și că nu se cheltuie <laughs> suficienți bani. Ei uh, așteaptă ca Uniunea Europeană să controleze migrația și să creeze locuri de muncă și vor fi dezamăgiți. Așadar, primul mesaj este uh, coerența mesajului și apoi adaptarea mesajului la realitate. Nu creați așteptări false, recunoașteți-vă limitele. Știm că extinderea are loc uh, și că uh, se fac multe uh, lucruri la nivel european, dar Comisia nu este un guvern și bugetul european nu este bă, echivalent cu bugetele naționale și trebuie să acceptăm aceste restricții și să recunoaștem realitatea. Altfel, o să creăm confuzie și frustrare. Al treilea uh, comentariu. Strategiile de comunicare ar trebui să fie adaptate la activitățile politice și să fie coerente cu activitățile politice. Asta ar trebui să stabilească Uh, tonul cel mai potrivit. Cred că tonul ar trebui să fie dat de inițiativele politice luate atunci când avem uh, dezbateri politice reale și cu adevărat importante, oamenii se concentrează pe acestea. Am văzut dezbaterea privind Ungaria sau uh, uh, altele. În timpul crizei financiare în zona euro aș spune că aproape toți cetățenii uh, știau cine e Draghi, cine e Banca Centrală Europeană, ce e Troica și asta, nu pentru că Draghi era în fiecare zi pe Twitter sau uh, pentru că se îmbunătățise comunicarea Parlamentului și a Comisiei că nu a existat nicio pagină de web dedicată Troică, dar toată lumea știa ce e Troica și ce decizii se luau de către BCE și de către Troică, pentru că deciziile astea aveau un impact real asupra vieților uh, oamenilor. Aș fi de acord cu profesorul Sanchez. Nu vorbim despre politicieni, ci despre instituții care trebuie să fie foarte riguroase și precise în uh, strategia lor de comunicare și ar trebui să lase la o parte tot ce este artificial, să lase lucrurile astea uh, la nivelul politicienilor și a uh, mediilor de socializare și să se concentreze și ale comentatorilor și să se concentreze pe fapte. Cred că noi în presă, în media, suntem un canal foarte valoros de comunicare, poate nu la fel de mult ca în trecut, dar instituțiile trebuie să se concentreze pe transparență și pe fapte și să lase pe alții să-și formeze opiniile pentru sau împotriva ceva. Dar nu uh, mergeți pe calea clickbait-ului, așa cum uh, a spus și doamna profesor, pentru că altfel uh, riscați să intrați în teritoriul uh, știrilor false, al așa numitului fake news și asta înseamnă să faceți jocul celor care chiar știu să creeze fake news dacă publicul nu va mai fi în stare să facă diferența între informațiile oficiale și faptele oficiale pe de o parte și uh, manipulare pe de altă parte, atunci ei își vor pierde încrederea uh, și principalul uh, scop al instituțiilor nu a trebuit să câștige mai mulți urmăritori, ci să câștige încrederea oamenilor care caută informații. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Am primit așa un fel de coaching Aproape că nu mai avem timp pentru discuție. Are cuvântul domnul Țeller un minut. Nu, vă rog două. Trebuie să ne luăm timpul uneori. În primul rând, mulțumesc pentru toate sugestiile pe care le-am primit și la care trebuie să ne gândim foarte bine. Nu există o singură cale de a rezolva tot. Vor fi nevoie de mai multe, probabil. Um, întâi, în ceea ce privește Comisia de Control Bugetar, baza muncii noastre sunt rapoartele Curții de Conturi. De cele mai multe ori, Curtea de Conturi publică, uh, în momentul în care apare un raport, un um, comunicat de presă. Și cu asta, um, uh, valoarea de noutate, practic, s-a fâsâit. Um, se publică raportul de-abia atunci vine discuția în Comisia de Control Bugetar, însă mass media care se interesează de asta deja a scris despre asta. Apoi, munca cu, colaborarea cu jurnaliștii. La, jurnaliștii acreditați la Bruxelles porneze la pre, premisa că cunosc uh, cum funcționează instituțiile europene. Acasă, la nivel uh, regional, nu putem porni de la aceeași premisă. Am făcut un seminar la Berlin împreună cu agenția de știri uh, DPA, Uh, comisie și Parlament cu peste 30 de jurnaliști. Deci nu erau voluntari, erau jurnaliști cu uh, dea. Și ei cunoșteau uh, la nivel rudimentar ce se întâmplă la nivel UE. Auziseră cândva de Jean-Claude Juncker, nu prea știau cine e președintele Consiliului, președintele Parlamentului nu mai era Martin Schulz, deci nimeni nu mai știa cine e. Iar apoi cum funcționează Parlamentul European, care funcționează în mod fundamental diferit față de parlamentele naționale, nu mai vorbesc. Deci și la fața uh, locului, în teren, împreună cu delegațiile Comisiei și Parlamentului și reprezentanțele, trebuie să um, facem treaba mai bună. Um, am avut um, un uh, jurnalist care a vrut să obțină cât mai multe informații din partea mea, până la urmă a trebuit să, să-i țin un curs de patru ore. Um, cine poate face asta? Și în uh, Parlament am senzația că suntem cumva într-un turn de fildeș. Sunt uh, membru în mai multe comisii. Ieri am avut un raport în Comisia pentru Afaceri Regionale mai multe rapoarte ale Curții de Conturi au fost publicate pe acest subiect, n-am, să vă spun eu care, iar raportorii responsabili pentru acest dosar nu cunoșteau aceste rapoarte. Deci mai avem niște treabă și noi ca comisie transversală să transmită mai multe informații colegilor. Doamna președinte, mulțumesc, aș avea două lucruri de spus. Colegul de la El Pais m-a impresionat pentru că ați vorbit despre o politică aseptică de informare din partea instituțiilor, însă um, după primul panel, uh, ce ne dorim este de fapt să facem invers, să reușim să transmitem elementele pozitive. Ceea ce ne-a spus dumneavoastră este opusul. Va trebui să discutăm despre asta, despre acest rămas obiectiv, pentru că, bineînțeles, să vrei să transmiți știrile bune și mă îndrept și către colegul Lazaru, Uh, și uh, Curtea de Conturi încearcă să transmită elementele pozitive. Încercăm prin elemente metodologice, de asemenea, să spunem lucrurile uh, pozitive, însă cred că trebuie să renunțăm la asta, trebuie să rămânem neutri, să ne orientăm pe fapte și trebuie să um, nu cădem ispitei de a facem mai degrabă reclamă. Îmi pare rău, nu mai pot uh, permite intervenții pentru că trebuie să trecem la vot. Am să-i dau cuvântul domnului uh, Von, pentru că altfel uh, colegii mă vor restigni. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, pentru că suntem presați de timp. Vreau să mulțumesc experților care au venit astăzi și colegilor care de au intrat în sală. Le spun că au pierdut o discuție foarte interesantă pe un subiect foarte important pentru noi. Câteva lucruri m-au uimit în timpul discuției. Mai întâi, uh, am înțeles că uh, trăim în, uh, într-un, într-un moment foarte dificil, o era populismului, a fake news, a sentimentului anti-UE și trebuie să transmitem foarte dificile mesaje, foarte complexe pentru cetățeni și uh, unul dintre uh, eforturile noastre este să facem uh, mai ușor înțeles bugetul european. Asta e una dintre sarcini. Alta sarcină este uh, să spunem cetățenilor și comunităților această finanțare europeană merge în comunitatea voastră și vă aduce beneficii vouă și uh, concetățenilor voștri. Trebuie să găsim exemple concrete și pozitive ca să explicăm acest lucru concetățenilor noștri. Cred că se fac unele progrese, cred că este evident din discuțiile pe care am avut astăzi că toate instituțiile sunt uh, uh, conștiente de problemă, știu care sunt uh, problemele și încearcă să îmbunătățească comunicarea pe buget. Progrese se fac, dar sigur e nevoie de mult mai mult și discuțiile de astăzi ne vor ajuta, sper, să facem progrese suplimentare în viitor. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, vă mulțumesc tuturor pentru că ați venit. Rămânem, păstrăm legătura. Trecem mai departe cu ordinea de zi. Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Thank you. Thank you I'm sorry, but I ich möchte, ja, danke, danke. Ich möchte aufrufen den Tagesordnungspunkt 4 bitte. Trecem la punctul 4. Vă rog, pregătiți-vă cartelele de vot. Pentru că Trecem acum la avizul nostru referitor la raportul interimar privind CFM. Raportori sunt colegii Ayala Sender și Domnul Gerbandri, raportorii doresc să ia cuvântul. Nu. Avem o listă de vot ușor neobișnuită, cu două recomandări diferite din partea raportorilor. Poate că această metodă de a avea doi co-raportori nu și-a dovedit eficacitatea. Trecem acum la amendamentul 1 pentru Împotrivă. Nu. Haideți să votăm electronic. Amendamentul 1. Electronic check. Verificăm electronic. S-a deschis votul. Um, still, still for, yeah. still two colleagues, two cards. There. Lumea nu a votat uh, deocamdată. Încă doi colegi lipsesc. Da, s-a închis votul. Adoptat. Mulțumesc. Amendamentul 2 cu amendament oral. Văd că nu există obiecții. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. With oral amendment, da? Cu amendamentul oral. Nobody opposes. Yeah. The vote is closed. Und das ist angenommen. Adoptat. Amendamentul 3. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Respins, îmi cer scuze. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 7. Pe două părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Nu e Haideți, prima parte, votăm electronic. S-a deschis votul. Die Abstimmung ist geschlossen. Das ist angenommen. Der zweite Teil der... Adoptat. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 9 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem la 10. Da, pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Amendamentul 10. Cred că e respins, dar haideți să verificăm. Geht bunt durcheinander. Amendment number 10. The vote. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 11 pe două părți. Prima parte pentru. Împotrivă abțineri. Adoptat a doua parte pentru. Împotrivă abțineri. Haideți să verificăm cea de-a doua parte. Cea de-a doua apartament a amendamentului Second part, yeah, check, check is closed. Das ist Adoptat. 12 pentru, împotriva abținere adoptat. 13 pentru, împotriva abținerea respins. 14 e caduc. 14 pentru, împotriva. 14, 14. Da, e adoptat, mulțumesc. 15 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 16, da. Verificăm numărul 15, vă rog. 15, the check, ignore. The vote is closed. Und es ist angenommen. S-a închis votul adoptat. 16 pentru. Împotriva abțineri respins. 17 cu amendament oral. Nu există obiecții la adresa amendamentului oral acum amendamentul oral pentru. Sunteți împotriva amendamentului oral? Deci să punem la vot, fără amendamentul oral, 17 așadar fără amendamentul oral. Deci, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm. Cred că e adoptat, dar haideți să verificăm. Nu e atât de clar însă. Da, s-a închis votul. Respins. Egalitate de voturi. Bine că am verificat. 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 19 pentru. Împotrivă abținerii adoptat. 20 pentru. 20 caduc. Deci 20, trecem la 20 pentru. 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 21 pentru, împotriva abținerii adoptat, 22 pentru, împotriva abțineri. Haideți să verificăm 22. Cred că e adoptat, dar cred că e respinsă corecția doamna președinte, dar haideți să vedem. 22, verificăm. 22 to check. Ok. Dann haben wir, ja, check is over, das ist angenommen. Adoptat. 23 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 24 e caduc, 23 a fost adoptat. 24 e caduc, deci 25 acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 26 pentru. Împotrivă abțineri. Adoptat. 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 28. 27. Verificăm? Haideți să verificăm 27. The check is over and it's carried. S-a închis votul, adoptat 28 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 29 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 30 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 31 e caduc. 32 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 33 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 34 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 35 e retras. 36 pentru. Împotriva abținere respinse, 37 pentru. Împotriva abțineri respins. 39 pentru. Împotriva abțineri. Haideți să verificăm 39. 39. 39. 39. S-a închis votul. Adoptat. 38 pentru. Împotrivă abțineri. Uh, respins. Deci verificăm 38. Verificăm 38. The checks out. One card still missing. Yeah. S-a închis votul. Um, Exceptionally, can I please... În mod excepțional, pot să cer să votăm 39 pentru că n-a fost foarte clar. Da, a fost adoptat, dar a fost adoptat 11 la 9, dar eu votam împotrivă, deci ar fi 10 la 10. Am greșit. A fost 11 la 8. A fost 11 la 8. 11 la 8 a fost... Uh... Care a fost rezultatul? A fost respins. 38 a fost respins. 40. Deci trecem la 40, e caduc, 40 de fapt. 41 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 42 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 43 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 44 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm 44. Checks over. And it is adopted. Adoptat. 45 pe trei părți. Cu amendament oral există obiecții la amendament oral. Nu cu amendament oral, prima parte pentru. Deci am două părți. Bine. Pentru prima parte, pentru. Împotriva adoptat, a doua parte pentru. Împotriva abțineri. Haideți să verificăm cea de-a doua parte. Rights Plus, ok. Ok, then it's clear that... Da, e clar că e o majoritate amplă. Cer scuze, s-a închis votul. Da, mare majoritate a adoptat 46 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 47 e caduc. Nu, nu e caduc. 47 pentru. 47. 47 e caduc, da, îmi cer scuze. Deci 48 pentru, împotrivă, abținerii adoptat. 49 pentru, împotrivă, abțineri respins. 50 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 51 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e respins, dar haideți să verificăm. 41. 51 se corectează, doamna președinte. 51, verificăm. Fusion is total. da, e o harababură totală. S-a închis votul respins. Mulțumesc. 52 pentru. Împotriva abținerii adoptat 53 pentru. Împotriva abținerii adoptat 54 pentru. Împotriva abțineri. Haideți să verificăm 54. 54 verificăm. S-a închis votul. Respins. 55 pentru. Împotriva abțineri respins. 56 pentru, împotriva abținerii adoptat. 57 pentru, împotriva abținerii respins. 58 cu amendament oral, există obiecții, nu sunt obiecții, pentru, împotriva abținerii adoptat. 59 pentru, împotriva abținerii adoptat. Trecem acum la vot prin apel nominal la adresa întregii rezoluții întregului aviz. S-a deschis votul. S-a închis votul adoptat cu majoritate amplă. Felicitări raportorilor! Să pun acum la vot proiectul de poziție pentru FEDER, raportul domnului Tarniu. Mă întreb dacă domnul raportor dorește să ia cuvântul. Nu. Trecem atunci direct la vot. 19 pentru, împotrivă, abțineri,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 Respins, respins, îmi cer scuze. Da, haraba bună nu e deocamdată totală, dar e pe cale de a se transforma în totală. Amendamente 20 pentru, împotriva abținerii adoptat, 21 pentru, împotriva abțineri, cred că e respins, 22 pentru, împotriva abțineri, respins, 23 pentru, împotriva abțineri. Haideți să verificăm 23. I think it is rejected. Huh? Mm. Checks over. S-a închis verificarea. Respins, clar. 24 pentru. Împotrivă, abțineri. Respins. 25 pentru. Împotrivă, abțineri. Respins. 26 a fost retras. 27 pentru. Împotrivă, abțineri. Respins. 28 pentru. Împotrivă, abțineri. Adoptat. Compromis 1 pentru împotriva abțineri adoptat. 31 pentru împotriva abțineri adoptat. 32 pentru împotriva abțineri adoptat. 33 pentru împotriva abținere adoptat. 1 pentru împotriva abținerii adoptat. 2 pentru împotriva abținerii adoptat. 3 pentru împotriva abțineri respins. 4 pentru împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm patru. Check is over. I think it is... S-a închis votul, cred că e adoptat. Da, adoptat. 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 9 pentru, împotriva, abțineri, respins. 10 retras. 11 pentru, împotriva, abțineri, respins. 12 pentru, împotriva, abțineri, respins. 13 pentru, împotriva, e, nu e foarte clar, împotriva, da, e respins. Da, domnule, așa că dumneavoastră sunteți cel care a schimbat cursul votului. 14 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromis 2 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 18 pentru, împotriva, abțineri, respins. Trecem acum la vot prin apel nominal la adresa vizului. Ok. Yeah. Largely, by large majority. Da, adoptat cu majoritate amplă. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum uh, la proiectul de aviz pentru regii. Raportoarea este doamna Hoffman. Dorește să ia cuvântul? Doamna Hoffman, doriți să interveniți? Nu. Bine. Trecem la vot atunci. Începem cu un amendament oral, amendamentul oral 1. Îl supunem la vot pentru, împotriva abținerii adoptat. 20 pentru. E caduc, e caduc, se corectează, doamna președinte. Amendamentul 2 pentru, împotriva, abținere, adoptat. 21 e caduc, 22 dar pentru, împotriva, abțineri. Verificăm, haideți să verificăm, cred că e răspins, dar majoritățile sunt destul de mici. Respins. 23 pentru Împotrivă abținerii. Haideți să verificăm. 22. 23 se corectează, doamna președinte. 23. The check is over and it is, it is rejected. Respins. 24 pentru, împotrivă abținerii. adoptat. 25 pentru, împotriva abținerii. adoptat. 26 pentru, împotriva abținerii, adoptat. 27 pentru, împotriva abținerii, adoptat. 28 pentru, împotriva abținerii adoptat, 29 pentru, împotriva abținerii adoptat, 30 pentru, împotriva abținerii adoptat, 31 pentru, împotriva abținerii adoptat, 32 pentru, împotriva abținerii adoptat, 33 pentru, împotriva. Haideți să verificăm. Verificăm electronic. 33 in the check. The check is over and it is adopted. Adoptat. 34 pentru. 34 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 35 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 36 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 36, 37 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 38 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 39 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 40 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 41 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 42 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 43 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 44 pentru, împotriva abținere adoptat. 45 pentru, împotriva abținere adoptat. 46 pentru, împotriva abținere adoptat. 47 pentru, împotriva abținere adoptat. 48 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. 49 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. 50 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm 50. Can we check 50? Verificăm amendamentul 50. Check is over. S-a închis votul. Respins. 51 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 52 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 53 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 54 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 55 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 56 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 57 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 58 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm 58. Think it is rejected, but... Cred că e respins, dar nu sunt sigură. The check is over. Yeah, it is... S-a închis votul, a adoptat. 59 pentru, împotriva, abțineri, respins. 60 pentru, a fost retras, îmi cer scuze. 61 retras, până la amendamentul oral 3 au fost retrase. Nu? Sunt retrase sau nu, Andrei? Au fost retrase. Da. Trecem la 66. Pentru. Împotriva abțineri. Respins. 67 pentru. Da, vă rog. Haideți să verificăm 66. Verificăm 66. The check. Da. 66 in the check. Mm -hmm. yeah. Yeah. And the check is over. It is rejected. Respins. 67 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. 67, we check. 67, the check is over and it is rejected. Respins. 68 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 69 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 70 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 71 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 72 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 72, verificăm. 72. Yeah. Da. And it is adopted. Da. Adoptat. Respins, se corectează doamna președinte. Respins. Da, Deja nu mai fac deosebirea între culori. 73 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 74 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 75 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 75, 76 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 77 până la 82 au fost retrase. 83 pentru, împotrivă, respins. A fost retras. 83 respins, 84 pentru, respins, 85 pentru, abțineri respins, numărul 1 pentru, împotrivă, abțineri respins, 2 pentru, a fost retras. 3. Amendamentul 3. Pentru, împotrivă. Haideți să verificăm amendamentul 3. Cred că e adoptat. Couldn't swear. It's just one vote. Yeah, the check is over. It is adopted. Yeah, it is adopted. Number 4. In favor. Numărul 4 pentru, împotrivă. Cine împotrivă? La 4. Împotrivă? Împotrivă. Nu, bine, haideți să verificăm. Haideți să verificăm. Cred că e adoptat, Da. sincer e greu să-mi dau seama. That's why, yeah. There still is one, one, yes, it is rejected. Respins. 5. Pentru. Împotriva abținerii. Adoptat. 6. Pentru împotrivă, abțineri, respins, 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 8 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 9 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 10 pentru, împotriva abțineri. Haideți să verificăm. Haideți să verificăm. Haideți să verificăm 10. And it is rejected. Respins. 11 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 12 pentru, împotriva abțineri, respins. 13 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 14 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 15 pentru, împotriva abțineri, respins. 16 pentru, împotriva abțineri. Haideți să verificăm 16. Check is over and this is rejected. S-a închis votul respins, 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 18 pentru, împotrivă, abțineri respins, 19 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Trecem acum uh, la votul um, la adresa rezoluției în Asambleei, ei, prin vot, vot prin apel nominal s-a deschis votul. So, yeah, yeah. I, yeah one missing, one still missing. Da, mai eu trebuie să voteze încă o persoană. Da, s-a scos o cartelă de vot. Da, e prea devreme să scos cartela de vot. Mai trebuie să votez o persoană încă. Da, acum e gata. 16 pentru, 1 împotriva. Felicitări raportorului, raportoarei. Acum devenim uh, cumva brațul extins al Comisiei Regii. Mi se pare neobișnuit. Da. Da, pentru că ducem perspectiva de control bugetar. Dacă nu facem noi, cu siguranță nu va fi altcineva care să o facă. Ajungem la sfârșitul votului în acest fel și trecem la raportul special al Curții de Conturi referitor la sistemele informatice vamale o serie uh, de întârzieri. Vă rog un pic de liniște. Doresc să-i urez bun venit doamnei Lindström, raportoare din cadrul Curții de Conturi. Domnul Ali este raportorul nostru. Vă rog, aveți cuvântul. Vielen Dank, Frau Dr. Ressler. Uh, good morning. I'm Mulțumesc, doamnă Gresle. Mă bucur să vă pot prezenta un raport privind uh, sistemul uh, IT uh, VAMAL cu subtitlul Ce n-a mers bine. Și am să vă explic care sunt recomandările noastre, dar întâi de ce am ales acest subiect. Dezvoltarea unui nou sistem IT în domeniul VAMAL este necesar pentru implementarea costul, codului VAMAL UE. Acesta trebuie să simplifice comerțul și să ducă la creșterea economică. Este vorba și de o colectare mai eficientă a propriilor resurse, pentru că se pot analiza mai bine datele și se pot lua acțiuni pentru reducerea fraudei. Și nu în ultimul rând, Parlamentul European a solicitat uh, curții de conturi să analizeze uh, programul uh, AMAL 2020. Poate că este un audit restrâns, însă eu cred că um, învățămintele trase pot fi foarte utile pentru alte investiții în domeniul uh, IT. Obiectivul auditului. Ne-am concentrat pe întrebarea dacă programul Vamă 2020, împreună cu legislația, avea probabilitatea să își uh, atingă obiectivele și anume să uh, fie asigurate sistemele IT. Și de asemenea, dorem să contribuim la discuția privind următorul program VAMAL ce va începe în 2021. Aveți aici pe slide un calendar în care au fost uh, incluse pașii uh, de până acum uh, pentru un nou pro, uh, sistem IT. În 2003, Comisia a stabilit un obiectiv de a avea un mediu fără hârtie, deci digital pentru vamă și comerț. În 2008, codul vamal modernizat a stabilit primul termen Uh, și anume uh, atingerea obiectivului până în 2013. Însă codul VAMAL modernizat nu a fost niciodată aplicat și din cauza unor întârzieri în sistemele IT și în 2013 s-a căzut de acord asupra codului VAMAL al Uniunii, UCC, uh, termenul fiind 2020, amânat până în 2020, deci din, deja întârzieri. În 2014, programul Vamă 2020, care trebuia să uh, ducă la bun sfârșit dezvoltarea acestui sistem, s-a lansat. 293 de milioane de euro de, au fost dedicate uh, dezvoltării acestor sisteme uh, IT. Dar, în plus, s-au cheltuit uh, fonduri în statele membre. Aceste fonduri erau prevăzute numai la nivel european am încercat să analizăm dacă aceste programe aveau posibilitatea să um, ajung să atingă obiectivele. Ce am găsit? Uh, ce am uh, descoperit? Uh, sistemele cheie nu vor fi disponibile în 2020. De exemplu, simplificări pentru comercianți de care Uh, present this on the internet but, but uh, avoid on the spot formalities. Care doresc să fie prezenți pe internet, dar să evite alte, formul, uh, alte formalități. De asemenea, statele membre vor avea date combinate pentru a face verificări. Din cauza acestor întârzieri, Comisia a propus uh, amânarea termenelor pentru anumite sisteme IT pentru 2020, spune vorbitoarea. Însă există riscul ca nici măcar 2020 să nu fie um, posibil, uh, ceea ce va duce la o întârziere a crearea mediului uh, digital. Vedeți că asta durează de mai mult de 20 de ani. Ce n-a funcționat cum trebuie? În raport uh, subliniem uh, trei cauze principale legate între ele. În primul rând, proiectele își schimbau domeniul de aplicare. De exemplu, inițial planul era să existe un formular simplu, uh, armonizat, pe care l-ar putea completa comercianții, apoi însă ne-am dat, comisia și-a dat seama că trebuie ca acest formular să fie conectat la mai multe baze de date pentru a fi util. În al doilea rând, resursele alocate atât de la comisie cât și din partea statelor membre au fost insuficiente și asta nu numai din punct de vedere al banilor, ci și din punct de vedere al resurselor umane. Comisia nu a reușit să obțină resurse suplimentare, iar statele membre nu au alocat întotdeauna uh, sumele uh, reținute ca uh, costuri de colectare. Apoi, o structură de guvernanță cu multe straturi. Mai exact, asta însemna multe comisii care au căzut de acord asupra unor proiecte, însă uneori trebuia să aștept, care trebuiau să decide asupra unor proiecte și uneori să aștepta câteva luni pentru un proiect, pentru aprobarea unui proiect. Întârzierile n-au fost întotdeauna raportate, Comisia nu a transmis de fiecare dată informații transparente privind uh, întârzierile. Acum, uh, recomandările noastre. Avem 5 recomandări în raport și mă bucur să mm, vă pot spune că Comisia le-a acceptat pe toate. Prima recomandare. Următorul uh, program VAMAL trebuie să conțină obiective precise și uh, măsurabile. Apoi să se îmbunătățească estimarea uh, timpului, resurselor și a domeniului mm, de aplicare pentru fiecare proiect IT. Este vorba de mai, o mai bună gestionare, un mai bun uh, project management. Apoi, facilitarea uh, dezvoltării um, uh, de sisteme IT împreună cu statele membre uh, și nu fiecare stat membru să lucreze singur. Cred că astfel Comisia poate face economii de scară. Apoi, guvernanța sistemelor IT trebuie îmbunătățite, de exemplu folosindu-se sisteme IT pentru a sprijini luarea de decizie mai rapide. Și o ultimă recomandare se referă la raportare, astfel încât uh, părțile interesate, precum sunteți dumneavoastră, să fie interesate, să fie informate despre întârzieri la timp și în mod transparent. Vă mulțumesc, aștept răspunsul, întrebările dumneavoastră. Mulțumesc! Ieri am citit cu foarte mare entuziasm raportul dumneavoastră. Raportor este colegul Ali. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă Lindström, dragi colegi, vămile joacă un rol important uh, în sensul că ofer uh, o bună parte din resursele proprii, 20 de miliarde în 2017, 15% din bugetul european. Vămile uh, ajută la mm, protejarea intereselor financiare ale Uniunii, dar și a statelor membre, dar protejează publicul de anumite amenințări, precum terorismul, contrabanda și așa mai departe introducerea sistemului IT în domeniul um, VAMAL și raportul aferent uh, ne aduce cu picioarele pe pământ. Este important să știm că Comisia, uh, în ciuda unor explicații suplimentare și a unor dezacorduri, uh, acceptă toate aspectele recomandărilor din raportul special al Curții de Conturi. Însă, aș dori să adresez câteva întrebări reprezentanților Comisiei pe baza informațiilor din raport. Vorbim despre un, o succesiune de programe lansate în anul distant 1991 și nu va fi încheiat în această perioadă de finanțare. 950 de milioane de euro vor, sunt prevăzuți uh, de către Comisie uh, pentru următoarea perioadă financiară și există un consens cu Parlamentul, însă vrem să ne asigurăm că implementarea va fi la timp, Uh, completă și cu respectarea bugetului. Din punctul meu de vedere, este dificil să înțeleg de ce dacă există un plan strategic multianual care stabilește un uh, cadru strategic și repere de atins, deci de ce când există acest cadru se ajunge la astfel de enorme întârzieri? Obiectivele, indicatorii, calendarul, resursele au fost clar stabilite în plan? În câțiva ani ne așteptăm la... Uh, urmează să înceapă noul CFM. Uh, la piață unică, inovare digital, sunt prevăzute mai multe programe, fiscalis, vămi uh, și nu numai. În același timp, în ceea ce privește protecția frontierelor, există un fond pentru gestionarea frontierelor și investiții pentru echipament de control vamal dacă toate acestea sunt văzute ca aducând sinergii, cum întârzierile dintr-unul vor afecta celelalte programe? Sau uh, alocat resurse uh, considerente, co- uh, considerabile, mă scuzați. Uh, putem vorbi aici despre um, alocarea bazată pe performanță din raportul Curții de Conturi ne dăm seama că termenul final este la finalul lui 2025. Când intervin proiectele separate, în, atunci vor fi uh, puse în aplicare toate pro, uh, proiectele. Putem să ne uh, așteptăm ca acest proces să fie încheiat înainte de finalul uh, acestui CFM și încă o întrebare către Curtea de Conturi. Conform raportului, statele membre primi, eh, rețin 20% din taxele vamale colectate ca eh, costuri de colectare, iar restul merge la bugetul UE ca venit. Acești 20% în general nu sunt pentru administrarea procesului, însă ECA consideră că aceste eh, resurse financiare sunt suficiente pentru a asigura cheltuielile ehm, statelor membre pentru implementarea sistemului IT. Pe ce se bazează această ehm, premisă? Ja, vielen Dank. Ich habe auch ein paar Fragen. Mulțumesc. Aș avea și eu câteva întrebări. Întreaga poveste mi se pare cât se poate de dramatică. Doamna Lindström, mi s-a părut interesant ce ați constatat, ce anume că Comisia, în toate rapoartele de progres, nu a atras atenția asupra întârzierilor și că, de fapt, această problemă a, a amânărilor, nu a luat în serios aceste întârzieri. Mă refer la uh, aliniatul 46, la uh, căsuța 2. În 2020, 2020 pare să fie bătut în cuie, uh, va fi un nou parlament și se speră probabil că uh, nu se va mai uh, aloca, se va, nu se va mai da atâta atenție acestui fapt. Uh, prima mea întrebare către comisie este ce părere aveți despre asta? Am citit răspunsurile dumneavoastră la raport. Apoi, o întrebare către Curtea de Conturi. Costurile amânării, cum le estimați? Uh, mai, și pentru economie, pentru că mai ales sistemele vamale um, a, și digitalizarea lor avea ca scop facilitarea comerțului. Deci costurile amânărilor și întârzierilor pentru economie. Și bineînțeles chestiunea Brexitului. Dacă vom avea un hard Brexit, vom uh, regreta amar că nu avem aceste sisteme IT. Cum estimați uh, efectele Brexitului asupra um, și în com- luate împreună cu uh, lipsa IT, sistemului IT? Domnul Țelor. Mulțumesc. Uh, mi-ați luat vorba din gură. Ieri uh, m-am uh, uitat la dezbaterea privind Brexit din Parlamentul Britanic. După ce am văzut ce s-a vorbit acolo, nu mai am niciun fel de speranță că se va ajunge la un acord. Între timp, vocile economiei, vocile din economie se, se fac din, disper, și disperarea lor se face din ce în ce mai auzită. Vor trebui realocate fluxuri sau redistribuite fluxuri întregi. Uh, vreo 3.000 de întreprinderi germane au uh, filiale în, uh, în Marea Britanie, sunt, se bazează pe producția de acolo și dacă se ajunge la plata de taxe vamale, um, nici nu vreau să-mi închipui cum vor fi lucrurile dacă nu vom avea nici măcar sisteme de calcul rezonabile și asta este cu, cât mai, cu atât mai important cu cât toată lumea se plânge că um, veniturile la bugetul european scad prin Brexit, taxele vamale sunt o sursă de venit, când 80% vin în, uh, în bugetul nostru. Uh, statele membre, nici ele nu vor să plătească mai mult uh, și nici nu se implică prea mult și nici nu investesc mai mult pentru că ele pot păstra numai 20% din aceste taxe vamale. Ce facem în acest uh, sens? Mulțumesc. Doamna Hensel. Ba nu, mă scuzați, nu v-am văzut. Ich habe mich auch spät gemeldet, also Târziu am spus că doresc să intervin. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Trebuie să spun și eu, eu vin din administrația financiară germană și știu cât de greu este în Germania să ai un sistem fiscal uh, unic uh, și uh, să digitalizezi un astfel de sistem. Am trăit asta pe pielea mea și am suferit, deci îmi dau seama cât de greu trebuie să fie să faci asta la nivel european și să și funcționeze. Deci, o parte de înțelegere, dar și nerăbdare, pentru că trebuie să reușim să vedem cum ne generăm fondurile ca Uniunea Europeană, dar statele membre, bineînțeles, trebuie să contribuie și ele. Aș vrea să uh, repet ceea ce a spus și domnul comisar Oettinger la ultima audiere, că nu are niciun sens să reducem partea statelor membre, pentru că, practic, uh, le luăm uh, motivul de a participa sau motivația. O întrebare în acest sens ce se poate face mai mult la statele membre? Lipsește oare o, o disponibilitate de a se investi aici? Uh, cum putem uh, relansa lucrurile astfel încât statele membre să participe și să reușim să ne atingem obiectivele? Da, mulțumesc. În raportul interimar al Parlamentului privind CFM, uh, raportul Olbricht-Toma scrie exact asta, că trebuie să scădem uh, uh, sumele din taxele vamale care ajung la statele membre. Deci cu toții trebuie să ne adaptăm. Uh, Direcția Generală Taxe. Mulțumesc, doamnă Gresle. În primul rând aș vrea să mulțumesc uh, Curții de Conturi pentru raportul redactat. Am avut o cooperare bună, constructivă cu Curtea de Conturi la acest raport Um, comisia acceptă, bineînțeles, um, că au existat și că există unele uh, tergiversări uh, la anumite sisteme IT. Vorbim despre um, codul uh, VAMAL al Uniunii, care a intrat în vigoare în 2016. Acesta prevede 17 noi sisteme IT transnaționale, 17 sisteme complexe transnaționale. Planificarea noastră prevede aproximativ 7 um, care vor fi în întârziere, deci care sunt în urma planificării. Cooperarea cu statele membre a fost luată foarte în serios de asemenea cea cu uh, domeniul de afaceri. Am colaborat strâns cu statele membre și cu comunitatea uh, de afaceri pentru a evita întârzieri. Din păcate, între propunerea inițială pentru uh, codul uh, VAMAL mo- uh, modernizat și Uh, munca la implementare, a intervenit criza financiară, au fost state membre care au avut probleme financiare și împreună cu statele membre a trebuit să ne asigurăm că revizuim planurile. În 2016-2017 am făcut uh, o, un reality check, deci practic o evaluare a situației Acum avem o planificare, cred eu, care ne dă o imagine bună a ceea ce putem estima că se poate întâmpla în mod realist până în 2020 și, uh, și a ceea ce va trebui să fie amânat după. Ați vorbit și de faptul că împreună că am făcut o propunere pentru a adapta planificările. Uh, articolul 278 din uh, Codexul Vamal este în momentul de față în negociere la Consiliu, dar și la IMCO și este vorba de uh, cum putem acționa în mod ambițios, dar realist. Din recomandările Curții de Conturi le-am preluat pe toate de asemenea, unele dintre ele au fost incluse în propunerea noastră pentru următorul uh, cadru financiar, în special obiectivele uh, pe care le-am inclus în următoarele programe. Lucrăm la o um, revizuire a cadrului de măsurare a performanței și, bineînțeles, în următorul CFM am ținut cont și de evaluările la programul VAMAL ac, um, făcut de programul actual VAMAL pentru a răspunde la întrebările uh, deputaților, dacă îmi permiteți. Pentru programul următor am prevăzut 950 de milioane de euro pentru um, următorul cadru financiar, deci. De ce? pentru că tocmai asta a fost una dintre problemele din uh, programul actual, după cum a spus și Curtea de Conturi. Nu am avut suficiente resurse financiare pentru a uh, finanța sisteme importante. Sistemul principal este uh, sistemul import-control. Este o actualizare a unui sistem existent, însă trebuie să permită administrațiilor vamale să uh, poată face o analiză de risc la frontieră. Pentru asta, planificarea în programul actual nu a fost suficientă și este necesar să ținem cont de asta pentru următorul program. Dincolo de asta, trebuie să ne fie clar că la sistemele IT și asta este valabil pentru toate sistemele IT, intervin și costuri operaționale după um, stabilirea lor. Și acestea sunt la 20% din costurile inițiale. Dacă avem 10 sisteme, pentru ele după aceea vom avea uh, costuri uh, suplimentare la operațiuni, uh, mentenanță. A doua întrebare se referea la um, dacă sunt mai multe programe, cum facem să evităm suprapunerile, dar și ca întârzierile dintr-un domeniu să nu aibă efecte asupra altor domenii. Programele sunt diferite în sensul că se referă la sisteme IT în domeniul VAMAL, apoi uh, sisteme uh, fiscale și al treilea program pe care l-am propus se referă la echipamentele de detecție non-intruzive. N-aș ști să vă spun cum se numesc aceste echipamente în germană. Însă programele sunt făcute în așa fel încât să uh, cuprindă mai multe domenii. Deci nu ne așteptăm la efecte ale unor eventuale întârzieri uh, la un program asupra unui alt program. Apoi, de ce Comisia nu a prevăzut aceste uh, întârzieri în rapoartele de progres? A fost, bineînțeles, o eroare pe care am făcut-o. Dar, după cum spuneam, în 2016 am uh, făcut o evaluare a situației și am vrut uh, să fim siguri, înainte să publicăm asta în rapoartele de progres, că știm exact uh, care au fost întârzierile și care, cum s-au manifestat ele. Deci am dorit să evaluăm întâi situația. În ceea ce privește Brexitul și efectele sale, sau mm, ce efecte au întârzierile în legătură cu Brexitul. Vor avea poate puține, puține efecte asupra uh, situației cu Brexitul, pentru că în continuare avem uh, în continuare uh, proceduri pe hârtie. Tot ce nu putem face digital, facem pe hârtie. Deci nu există efecte asupra formalităților vamale. Însă majoritatea sistemelor pe care uh, le-am dezvoltat uh, pentru codexul VAMAL au ca scop uh, simplificarea. De multe ori sunt numai actualizarea unor, ale unor sisteme existente. Bun, ar trebui să vedem și ce fel de Brexit vom avea pentru a putea evalua care ar fi Uh, efectele. Și deocamdată, din păcate, nu avem indicii clare referitor la ce fel de tip de Brexit vom primi. Atât din partea mea, mulțumesc. Mulțumesc, aș vrea să mai adresez o întrebare. Dacă avem un uh, hard Brexit de pe o zi, pe alta va fi nevoie de administrații vamale. Asta era întrebarea mea. Ce se întâmplă cu un hard Brexit dacă lipsesc aceste sisteme? Ne puteți spune ceva despre asta? Pot să vă promit că acest răspuns interesează chiar pe toată lumea. Das ist eine ganz schwierige Frage. E o întrebare dificilă. Cred că ar trebui să transmiteți această întrebare către Task Force-ul 50. Eu nu, aș, nu am voie să vă spun nimic despre asta. Până la urmă, asta este întrebarea. Ce fel de Brexit vom avea și apoi vom, vom putea da mai multe informații. În uh, octombrie, noiembrie vor fi ședințele Consiliului cu plăcere vă dăm mai multe informații când uh, vom avea și noi mai multe informații despre cum va arăta Brexitul. Doamna președinte, bun, atunci uh, vă reinvităm. Doamna Lindström. Uh, Mulțumesc foarte mult. La prima întrebare, legată de faptul că statele membre păstrează 20% din uh, fondurile colectate uh, de, din taxe vamale și restul de 80% se duce buget. Uh, rata de retenție ar fi suficientă pentru ca statele membre să aibă suficiente fonduri să-și implementeze sistemele vamale și afirmația aceasta se bazează pe informația oferită de comisie, care o are la rândul ei de la statele membre. Deci, practic, sursa este răspunsul statelor membre. Nu am uh, făcut un audit al acestor răspunsuri din partea statelor membre, dar uh, aș putea să menționez și faptul că mâine voi fi din nou aici și voi prezenta avizul curții de audit privind uh, propunerea comisiei, uh, începește resursele proprii pentru următorul cadru financiar multianual și poate ne vom întoarce la această discuție. Asta a fost prima întrebare, așadar. La a doua întrebare, Brexit. Comisia deja a răspuns și cred că implicațiile Brexitului vor trebui uh, văzute uh, în perspectiva negocierilor care încă au loc și sigur va, totul va depinde de rezultatul acestor Ar putea să fie un impact uriaș asupra uh, vămilor și sistemelor IT. Ultima întrebare. Cât costă întârzierile? Cât costă economia? cred că sunt trei lucruri pe care trebuie să le înțelegem. Mai întâi, într-adevăr, există costuri de oportunitate pentru buget, care trebuie evaluate în legătură cu posibila creșterea veniturilor uh, Uniunii datorită unei operaționalizări mai eficiente a vămilor și această analiză cost-beneficiu n-a făcut parte din auditul nostru, dar cred că e important să o luăm în considerare. În al doilea rând, Uh, ne putem să facem o analiză de risc când începește frauda, poate duce de asemenea la pierderi. Și poate vreți să citiți secțiunea dedicată veniturilor din raport anual. Uh, uh, bun, nu e ușor de speculat, dar dacă ai posibilitatea să analizezi date de dimensiuni foarte mari, să faci, poți să faci o analiză mai bună a acestui tip de situație și asta, o astfel de situație poate fi prevenită. Apoi, costurile asupra economiei mm, la nivel mai general. Uh, ideea este să ai un sistem IT vamal care să funcționeze mai bine ca să facilitezi comerțul și creșterea economică. Cred că asta e lucrul cel mai important. Da, în acest uh, raport special n-am uh, încercat să mm, dăm o cifră, dar cred că asta e consecința cea mai negativă a faptului că nu avem un sistem IT. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, raportorul. Uh, dragi colegi, vreau să mulțumesc mai întâi uh, celor care au luat parte la această discuție privind această chestiune legată de întârzierile în ale sistemelor informatice vamale. De asemenea, vreau să mulțumesc uh, reprezentanților Comisiei și Curții Europene de Audit pentru răspunsuri și clarificări pe care le-au oferit uh, în această discuție. Sigur, uh, toate informațiile noi care au fost prezentate aici în această discuție parcă vor trebui colaborate cu discuția despre Brexit și acesta, aceste elemente ar trebui să fie uh, introduse în documentul care va trebui să fie pregătit la timp. Mulțumesc foarte mult! Da, să nu ne înșelăm. Brexitul ne va duce pe un, la un nou nivel al globalizării pentru că vom uh, avea o nouă structură a comerțului și a fluxurilor comerciale companiile Uniunii Europene vor pierde avantajele Uniunii Vamale. Nu știu care părerea dumneavoastră, oricum e clar că se va întâmpla ceva, după care, firește, importurile din Asia după aceea vor deveni mai ieftine la noi. Vineri am discutat cu o firmă mare din uh, circumscripția mea și mi-a zis 50% din cifra noastră de afaceri cu întreprinderile britanice le putem uita, dar celelalte 50% uh, se bazează pe furnizare exact la timp Așadar, depinde, practic, pentru a supraviețui de buna funcționare a ce se întâmplă la vama, a buna funcționare a vamilor. Punctul acesta de pe ordinea de zi a dovedit încă o dată um, cât de important este acest subiect pentru noi. Mulțumesc pentru comunicare. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 8. Regret că nu am uh, reușit să discutăm acest raport în urmă cu 3 săptămâni, pentru că firește, are un impact asupra avizului pe care l-am votat astăzi referitor la FEDER și ar fi fost de mare însemnătate. L-am citit cu mare atenție pentru că măsurile Comisiei și statele membre în ultimii ani, programele din 2013 și problema absorpției scăzută este o problemă foarte interesantă pentru că e o problemă care durează uh, de multă vreme. Domnule Pirinski, aveți cuvântul. Stimați membri ai Comisiei de Control Bugetar, vă mulțumesc foarte mult pentru invitația la această comisie Uh, acțiunile uh, statelor membre și Comisiei uh, în ultimul an și în perioada de programare 2007-2013 au țintit absorpția redusă, dar nu s-au concentrat foarte mult pe rezultate. Mai întâi aș vrea să menționez importanța absorpției fondurilor în perspectivă. Fondurile dator, dedicate politicii de coeziune sunt semnificative. Este așadar important ca nu doar această finanțare să se folosească complet, dar să fie folosită uh, înțelept. Asta înseamnă că ar trebui țintite zonele care au cele mai mari nevoi și care uh, realizează cele mai bune rezultate pentru uh, resursele implicate. În al doilea rând, domeniul de aplicare al auditului. Auditul nostru a examinat modul în care adoptarea cadrului uh, juridic și a programelor, uh, perioadele perioadelor de programare a afectat rezultatele și absorpția uh, și dacă Comisia a detectat dificultățile de absorbție și a ajutat statele membre să îmbunătățească cheltuierile și măsurile folosite de statele membre pentru a crește cheltuierile și dacă s-a dat suficientă atenție problemei conformității și a uh, cheltuirii uh, uh, eficiente a banilor. Am fost asistați de task force în Republica Cehă, Italia, Ungaria și România. Cinci observații au rezultat din munca noastră. Mai întâi, doctrina uh, cadrului legislativ uh, legal a avut un efect uh, asupra implementării. Prin urmare, am recomandat Comisiei să propună Parlamentului European și Consiliului un calendar cu elemente cheie care să poată ajuta ca implementarea să înceapă la începutul perioadei de programare. În al doilea rând, task force-ul și statele asistate au crescut în mod semnificativ absorpția. Totuși, considerăm că uh, task force-ul a fost creat prea târziu. În al treilea rând, statele membre folosesc diverse măsuri de creștere a cheltuielor. Aceste măsuri uh, uh, trebuie să se concentreze pe rezultate și nu o fac suficient. Mă voi referi pe scurt la o astfel de măsură, uh, revizuirea OP-urilor, planurilor operaționale și ele au fost revizuite des și au fost introduse în ele prevederi suplimentare care a pus în semnul întrebării capacitatea de a realiza obiectivele de politici. Și în legătură cu această chestiune am făcut două recomandări. Mai întâi, Comisia ar trebui să se asigure că acolo unde sunt afectate elementele cheie legate de performanță, revizuirile acestor planuri operaționale să fie bazate pe o evaluare cuprinzătoare a acestora și pe acordurile de parteneriat și nevoile legate de acestea. Mai mult, Comisia ar trebui să se asigure că revizuirile planurilor operaționale se fac în primul rând pentru a oferi rezultate mai bune și în al doilea rând, Comisia atunci când oferă statelor membre Uh, susținere uh, țintită, să accelereze implementarea și să se asigure că se, iau, uh, se acționează în ideea obținerii unor rezultate bune. În al patrulea rând, Comisia nu are o, o viziune generală a tuturor măsurilor folosite și impactul fiecarei măsuri. Recomandăm uh, Comisiei să se asigure că are mijloacele de a obține informații care să-i permită monitorizarea absorpției și să identifice cauzele pentru absorpția încetinită sau, din potrivă, eh, cea rapidă. Să evalueze ex ante impactul măsurilor menite să crească absorpția și să decidă dacă trebuie să le folosească sau nu. Nu în ultimul rând, și pe o notă mai pozitivă, Uh, lăsând la o parte presiunea de a cheltui banii uh, către sfârșitul perioadei de programare, s-a produs o reducere semnificativă a ratei de eroare în uh, perioada 2007-2013. Asta se datorează, printre altele, îmbunătățirilor în managementul statelor membre, în sistemul de control și supraveghere și uh, măsurile preventive și corective ale Comisiei. Pe scurt, aș vrea să iau notă de următoarele două mesaje cheie. Pentru perioada actuală de programare 2014-2020, este nevoie să ne asigurăm că dificultățile legate de cheltuirea banilor sunt abordate cât mai rapid. Asta va evita ca finanțarea să fie lăsată nefolosită sau să nu fie folosită eficient și să nu respecte regulile de eligibilitate. Pentru perioada de programare post-2020, Parlamentul European, Consiliul și Comisia ar trebui să se asigure că documentele de programare sunt adoptate corespunzător, cadrul legal ar trebui să stabilească un sistem robust de eh, livrare și control care să se asigure că regulile de eligibilitate generează valoare pentru banii eh, eh, cheltuiți. Vă mulțumesc! nachgerade unerschütterlichen Optimismus. Da, dați dovadă de un optimism de neclintit. Raportorul este colegul Pirinski, vă rog, aveți cuvântul. Thank you. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Împărtășesc uh, observațiile doamnei Gresle că acest raport este extrem de important E păcat că n-am putut să-l discutăm mai devreme, dar uh, nu cred că și-a pierdut uh, din relevanță. Aș vrea să fac uh, trei comentarii preliminare înainte de a mă referi la recomandările și concluziile raportului. Mai întâi de toate, mi se pare foarte important dacă ne uităm la absorție, care este rolul absorției? Curtea subliniază că asta nu este un scop în sine absorpția, ci un mijloc. Absorpția trebuie văzut ca o ca, văzută ca o cale spre ceva. Și atunci ce este acest obiectiv? Obiectivul e coeziunea. Și merită să ne gândim puțin la ce înțelegem prin politica de coeziune. Obiectivul rezultatul coeziunii, dacă vorbim de rezultate, rezultatele acestei coeziuni sunt reducerea dezechilibrelor de dezvoltare între regiuni, restructurarea zonelor industriale aflate în declin și încurajarea cooperării uh, transfrontaliere uh, în Uniunea Europeană. Și când discutăm toate aceste lucruri, să nu uităm care e rezultatul final pe care încercăm să-l obținem. Și al treilea comentariu uh, pe care vreau să-l fac are legătură cu ce am menționat uh, și aici uh, domnul Greten și anume rezultatele comparativ cu resursele cheltuite. Deci nu e suficient să spunem că s-a absorbit atât Trebuie să vedem și cum s-a absorbit și ce valoare a avut până la urmă fiecare euro care s-a cheltuit, la ce a dus la ce rezultat a dus. Cinci uh, lucruri vreau să spun în legătură cu raportul. Consider că este foarte important să înțelegem că, deși acest raport uh, vizează ultimii ani din perioada precedentă 2007-2013, uh, sunt comparații foarte importante atât cu perioada precedentă 2006 și în special cu perioada actuală 2014-2020. Și în această comparație, cred că s-au identificat realmente probleme care cer uh, explicații foarte concrete din partea Comisiei și sunt nerăbdător uh, să ascult uh, contribuția reprezentanților Comisiei la această discuție. Dar aș vrea să menționez în acest punct că raportul nu nu e foarte lung, dar cred că e foarte bine structurat, argumentat și put, pus uh, la oaltă. Al doilea comentariu are legătură cu chestiunea centrală a acestui raport, și anume că există un risc ca întârzierile în execuția bugetară, deci plățile pentru 2014-2020, perioada 2014-2020, ar putea să fie mai mari decât cele pentru perioada precedentă, 2007-2013. Și sigur, aici uh, Curtea subliniază că întârzierile în absorpția fondurilor europene creează presiuni semnificative la sfârșitul perioadei de programare, dificultăți pentru absorpție și asta înseamnă exact că nu, rea, nu realizăm efectele dorite pentru banii cheltuiți în perioada de programare. În al treilea rând, cred că este foarte important să luăm note de faptul că în răspunsurile sale Comisia uh, are opinia exact opusă. Ea nu vede un risc de absorpție mai mare în perioada actuală comparat cu până în 2013 și la fel în Răspunsul comisiei este un fel de idee că lucrurile trebuie să continue mai mult sau mai puțin uh, așa cum uh, sunt acum, ceea ce mi se pare cu un mare semn de întrebare. Și acest aviz din partea comisiei este contrazis în mod direct de cifre cifrele pentru 2011, care e al cincilea an din perioada precedentă, perioada bugetară precedentă, deci până la sfârșitul, lui, la sfârșitul lui septembrie, începutul lui octombrie, rata de plăți care au fost executate e de peste 42%. Pentru perioada actuală, rata e 22%. Deci nu înțeleg cum poate cineva să spună că nu e niciun risc real și că lucrurile sunt uh, aproape sub control, etc. Deci aici Comisia uh, trebuie realmente, are datoria să încerce să explice foarte serios uh, ce se întâmplă. Și apoi trecem la examinarea măsurilor luate în ultimii ani din perioada precedentă și ce credem că se întâmplă în perioada curentă. Domnul Greten a uh, spus că deși târziu s-a produs totuși o îmbunătățire uh, în situația absorpției după ce Comisia a creat acest task force, acest grup de lucru și a început să abordeze chestiunea, dar totuși uh, rămâne o preocupare majoră și anume că întârzierea în adaptarea cadrului legal este factorul cheie care determină dacă va exista sau nu o absorpție eficientă. Și S-a spus că în timp ce în 2006 aceste cadre uh, legislative s-au adaptat cu șase luni înainte de perioada, începutul perioadei de programare, uh, începește perioada actuală, uh, această durată a fost de doar două săptămâni înainte de debutul perioadei de programare, așadar. Și aici aș vrea să mă refer la recomandările făcute de Curtea de Audit și mai ales la prima recomandare și anume uh, Comisia ar trebui să pregătească un calendar care să includă date cheie uh, de propunere și adoptare a cadrului legislativ în ideea de a se asigura că implementarea planurilor operaționale începe la timp, la, adică la începutul uh, perioadei de programare și că Comisia ar trebui să propună un astfel de calendar Consiliului și Parlamentului și să obțină aprobarea pentru el. Din nou, Comisia în acest uh, spirit uh, facem tot ce ne recomandați, ne invită să ne uităm la comunicarea sa din februarie anul acesta, uh, că nu mă înșel. Secțiunea 6 se numește importanța unui calendar corect și se mai spune acolo, Comisia invită liderii să susțină un nou cadru, să recunoască nevoia Uh, uh, de uh, venituri, pe partea de venituri și suficiente și de nevoia de progrese suficiente se speră că se vor face până la ședința de, de, de la Sibiu din 9 mai 2019. Asta nu e în niciun caz un calendar. Asta e așa, o dorință exprimată de comisie care vede ce se întâmplă și își exprimă speranța că situația va fi bună. E clar insuficient. Doamnă președinte, de asemenea, aș vrea să mai pun două, trei întrebări comisiei și curții. Cum am spus uh, deja, comisia ar trebui să spună mult mai clar cum uh, înțelege să evite o adoptare uh, întârziată a cadrului juridic. În al doilea rând, e vorba de unitatea care a fost menționată, Task Force-ul pentru o mai bună implementare, care a fost transformată în unitatea pentru o mai bună implementare, Better Implementation Unit. Ne poate spune Comisia ce face această unitate acum și care este funcția percepută a acestei uh, funcții conform uh, recomandării făcute în legătură cu funcțiile pe care trebuie să și le asume comisia da, și anume de a fi mai proactivă în perioada inițială de identificare ex ante a problemelor mai degrabă decât să aștepte ca acestea să se acumuleze și a treia întrebare legată de asta, cum folosește comisia resursele pentru asistență tehnică Uh, din proprie inițiativă, atunci când uh, din proprie inițiativă ajută statele membre mai degrabă decât să aștepte ca ele să ceară ajutor. Și curtea poate dorește să comenteze pe o serie de chestiuni. Una are legătură cu lipsa de evaluare, de fapt, în, în evaluările de impact privind noile uh, nou regulament, date fiind observațiile curții și faptul că noile cerințe introduse au creat întârzieri uh, în programare și în uh, perioade de implementare. Apoi, propunerea de revizuire la jumătate de mandat a planurilor operaționale și care este opinia curții în legătură cu abolirea planurilor anuale de implementare, care iarăși este o, o propunere nouă, mai ales în, în proiectul de regulament, mai ales în ce privește faptul că există o lipsă de raportare uh, în uh, ce privește uh, reprogramarea și proiecte retrospective. Vă mulțumesc că ați fost uh, răbdători cu mine. Înțeleg că suntem la sfârșitul acestei sesiuni de dimineață a comisiei noastre, dar mi s-a părut important să subliniez aceste câteva aspecte. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Da, e un pic ca la spectacolul uh, Mapeți. uh, avem aici bunicile într-un colț și bunicii care de ani buni fac aceleași observații, observații care ascund adevărul profund și care servesc doar să uh, um, fură un zâmbet din partea publicului. Mă simt ca la spectacolul Mapeț. Nici colegii nu au constatat, uh, nu au luat la cunoștință ce se întâmplă, ca să nu mai vorbim de statele membre. Și așteptam, speram ca um, în viitorul apropiat situația să îmbunătățească, din potrivă s-a înrăutățit. Vedem uh, de ani buni, de decenii ce trebuie evitat și anume ca dintr-o dată să ne găsim uh, uh, între Ciocan și Nicovală, de ce nu contează și în momentul în care suntem în, între uh, Ciocan și Nicovală, uh, renunțăm la principii și încercăm să scăpăm de bani. Nu mai contează unde arunci banii, principalei să scapi de ei. Și asta, în primul rând, discreditează politicienii, statele membre, Uniunea Europeană. Se întâmplă tocmai ce nu ar trebui să se întâmple. Cu toate acestea, nu dorim să reducem ratele de cofinanțare. Comisia a propus acest lucru și nici am văzut în instituție am uh, majorat încă o rata de cofinanțare la 85%, cel puțin în propuneri, și știm că, cel puțin ce am votat astăzi, merge pe această linie, încă o dată să uh, aplicăm uh, propriile învățăminte. Am o singură întrebare. Da, primiți de îndată răspunsul, vă rog, uh, primiți de îndată uh, cuvântul, vă rog, încercați să nu uh, ne duceți cu zahărelul. Uh, Aș vrea um, sincer să recunoaștem că nu e vorba de a ne păcăli unul pe celălalt, pentru că așa nu facem nimic. E vorba de tabelul 7 referitor la planul operațional, mi se par foarte elogvent. Ne explicați ce se întâmplă, ce se întâmplă în administrația statelor membre, cum se înaintează atât de multe variante ale planurilor operaționale. Colegul Țeler are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, și eu mă număr printre prietenii coeziunii, cât și printre prietenii unei mai bune cheltuieli. Iată de ce cred că raportul arată foarte clar că nimeni nu și-a făcut temele, atunci de ce facem descărcarea de gestiune, când, unde scoatem în evidență că în 2014-2015 uh, ce s-a întâmplat atunci se pare că acum să răia și mai gravă. Mare parte a răspunderii le revine statelor membre. La asistența tehnică, la Comisia Regii, am cerut statelor sute de milioane, am oferit în asistență tehnică. Iată de ce întreb dacă Curtea de Conturi a putut constata că statele au profitat de această posibilitate că au aplicată, chiar dacă, din punct de vedere administrativ, nu au fost în stare să-și pună în aplicare propriile planuri operaționale. Acum, în al doilea rând, în ce privește ratele de absorpție, pentru că le-am uh, alocat statelor membre sume considerabile în prefinanțare sau am prefinanțat instrumente financiare. Nu am acum raportul la mine, nu știu exact câte, pro, câte prefinanțări au fost integrate la rata de absorpție, spre deosebire de unde s-au, s-au calculat uh, proiecte concrete. Oricum, cred că nu s-au, din 2017 nu cred că s-a mai întâmplat foarte mult. Cu interpreții ne revedem la două și jumătate. Trebuie să continuăm în engleză. Îmi cer scuze pentru asta. Vielen Dank and thank you, Madam Chair. And uh, first, let me also thank you, the court, for the report, um, and I think also about the cooperation which we developed over the audit. Uh,